Dragi colegi, știu că aveți uh, multe de recuperat după vacanța de vară, dar vă rog frumos să luați loc, pentru că este deja ora 9 și un sfert. Avem uh, câțiva vorbitori importanți și trebuie să începem întâlnirea la timp. Sper că ați avut cu toții o vacanță de vară mm, revigorantă și că v-ați întors uh, pregătiți pentru um, o muncă asiduă până la vacanța de Crăciun, care este următoarea noastră pauză. Avem o agendă foarte încărcată în această dimineață și, de fapt, în următoarea zi și jumătate. Și încep cu punctul 1 de pe ordinea de zi, care este adoptarea ordinii de zi. Putem să adoptăm ordinea de zi uh, pentru că știm că nu s-au uh, anunțat modificări. Vă mulțumesc! Adoptăm agenda. Punctul 2. Anunțuri din partea președintelui. Primul uh, anunț se referă la un eveniment care va avea loc săptămâna viitoare, marți, pe 6 septembrie când uh, Parlamentul îi va găzdui din nou uh, pe șefii delegațiilor uh, Uniunii Europene. Probabil că ați primit deja invitații să participați uh, la o serie de întâlniri. Prima are loc uh, marți uh, după masă, începând cu ora 2 și se numește Comunicarea Europei în țările terțe. Vor avea apoi loc trei workshop-uri paralele de la 3 și un sfert la 4.45 după care la ora 5 ni se va alătura și președintele Parlamentului Martin Schulz și Federica Mogherini, care vor discuta cu șefii de delegații din Uniunea Europeană. Aceasta este o oportunitate importantă să vă întâlniți cu ambasadorii, dacă aveți uh, un interes uh, anume într-o anumită țară. Veți avea ocazia să discutați cu ei uh, și veți afla care sunt problemele în delegații. Sunt chestiuni importante de discutat în Libia, 3.000 de oameni au fost, uh, oameni din Libia au fost uh, preluați, 3.000 de oameni, deci criza migrației uh, se intensifică. Așadar avem foarte multe de discutat. Conflictul din uh, Siria, criza umanitară și așa mai departe. Deci vă rog frumos să veniți uh, marțea viitoare să vă întâlniți cu ambasadorii. Apoi, pe 27 septembrie, uh, de la ora 9 la ora 11 dimineața, va avea loc o întâlnire extraordinară a comisiei noastre și vom avea un schimb de opinii cu comisarul Mimița privind consensul european pentru dezvoltare. Acesta va fi subiectul major uh, în comisia noastră până la Crăciun și comisarul va fi disponibil pentru discuție. Deci vă rog uh, să vă treceți în uh, agenda ziua de 27 septembrie de la 9 la ora 11. Aș vrea de asemenea să vă anunț că la punctul 4, când vom discuta despre acordul de la Cotonou, ni se va alătura secretarul general al ACP. E pe drum, așa că ni se va alătura în curând. Va avea și ocazia să ne adreseze o alocuțiune când va sosi. Nu am alte anunțuri. Aveți întrebări legate de aceste anunțuri? Nu? Atunci trecem la punctul 3. Uh, la punctul 3, uh, anunțuri din partea Comisiei Europene. Știu că um, vacanța doar s-a terminat, uh, avem colegi noi de la Comisie, Carsten Sorensen se va prezenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem anunțuri speciale uh, Uh, pe fond. Vreau doar să profit de această ocazie pentru a vă spune bună dimineața și pentru a, vă, a mă prezenta. Sunt Carsten Sorensen, sunt uh, vicepreședinte în cadrul uh, DigiDevco și aștept cu interes uh, să lucrăm împreună. Looking forward to that and, uh... Aștept cu interes uh, colaborarea noastră viitoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră, așa cum am făcut-o și cu predecesorii uh, dumneavoastră și cu echipa în, dumneavoastră în următoarele mm, luni, pentru că vorbim despre Cotonou, despre consensul pentru dezvoltare, subiecte importante. Putem trece acum la punctul 4 tocmai acest subiect important despre care vorbeam, evaluarea acordului de parteneriat de la Cotonou. Mai târziu astăzi vom vota raportul lui uh, Robert, Norbert Neuser privind relațiile viitoare ACP-UE dincolo de 2020. Înainte să facem acest lucru, mă bucur că îl avem alături de noi pe Ken Duns, care este director în cadrul DigiDevco. El a venit uh, să ne vorbească despre evaluarea făcută de comisie și de înaltul reprezentant cu privire la acordul de parteneriat de la Cotonou. Aceasta este o ocazie pentru a afla care este rezultatul evaluării întreprinse de comisie. Domnule Dăns, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o deosebită plăcere să încep uh, anul de lucru după vară cu un astfel de subiect. Așa cum spuneați, sunt director în cadrul DigiDevco în Comisia Europeană, director pentru relațiile cu Uniunea Africană, Africa de Sud, Africa de Est și șef al task force-ului uh, post-Cotonou la DGDevco. Și tocmai în această calitate mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta rezultatele evaluării pe care am realizat-o. Bineînțeles, acest demers nu a fost întreprins doar de DG DEFCO, ci și de alți uh, colegi din departamentele Comisiei și din Serviciul de Acțiune Externă. Așa cum ați spus, este un subiect uh, foarte important și un document foarte important. Este o parte dintr-un set de dosare strategice pe care le veți uh, analiza în următoarele luni. Avem uh, strategia globală prezentată de înaltul reprezentant, avem și uh, cadrul SDG adoptat la New York. Vrem să vedem cum putem să transpunem acest cadru în legislația europeană, inclusiv în dimensiunea externă. Și comisarul Mimița lucrează la consensul european este un uh, proces în care sunteți implicați uh, și dumneavoastră și vorbim și despre cadrul uh, post-Cotonou. Am avut ocazia să dezbatem acest subiect și înainte de vacanța de vară, iar după amiază veți adopta avizul um, redactat de eurodeputatul Noizer. Așadar, această evaluare pe care o analizăm astăzi este doar um, o parte din această construcție pentru a clădi ceva pentru viitor, trebuie să privim și retrospectiv și va trebui să ne bazăm pe ultimii 15 ani de experiență cu acest acord de la Cotonou. Nu vreau să complic foarte mult uh, această prezentare, mai ales că suntem într-o miercuri uh, dimineață după vacanță. Am făcut o prezentare PowerPoint uh, care să mă ajute am discutat deja despre primul element uh, contextual. Este vorba despre legătura majoră cu procesul de clădire a unui nou parteneriat. Vorbim de asemenea despre mm, învățarea lecțiilor din trecut, uh, iar în ultimul rând, trebuie să vă spun că în ultimele câteva luni uh, am avut contacte cu foarte multe părți uh, interesate. A fost uh, un exercițiu foarte amplu în care toate părțile interesate și-au prezentat experiențele la nivel de ONG-uri, la nivelul sectorului privat, public și așa mai departe. Am discutat despre mm, Uh, avantajele și uh, neajunsurile acestui procesul de implementare a acordului de la Cotonou pentru a ne îmbunătăți pe viitor. Apoi, cum a fost efectuată această evaluare? Sursele evaluării au fost, în primul rând, consultările publice pe care le-am realizat la sfârșitul anului trecut am primit uh, foarte multe răspunsuri din, de la o mare varietate de părți interesate. Rezultatele acestui proces de consultare publică sunt disponibile pe site-ul nostru. În al doilea rând, uh, am uh, analizat uh, cele peste 100 de evaluări strategice pe care le-am realizat în ultimii ani, atât sectoriale cât și geografice. Uh, toate aceste documente stăteau uh, în arhivele noastre, așa că le-am scos de acolo și le-am uh, parcurs pentru a extrage învățăminte pentru viitor. Am folosit și cunoștințele pe care le aveam la DigiDefco, la DigiTrade, la Serviciul de Acțiune Externă și în delegațiile noastre ca să vedem care este experiența noastră internă și apoi am folosit și multe alte studii realizate în statele membre de către mediul academic, de think tank-uri și așa mai departe. Am folosit uh, foarte multe surse pentru a ne redacta evaluarea. Care au fost principalele constatări? În primul rând, concluzia generală a fost că s-au realizat uh, progrese bune în ceea ce privește principalele obiective ale acordului de parteneriat. Și ce înseamnă asta? Am să vă explic puțin mai târziu. În primul rând, uh, acordul a contribuit în mod clar la eradicarea sărăciei. Asta nu înseamnă că problema a fost rezolvată în totalitate, însă uh, s-a resimțit clar că acest uh, acord a avut o contribuție importantă la uh, sprijinirea țărilor partenere să combată sărăcia. În al doilea rând, uh, am avut o mai bună integrare a țărilor ACP în economia mondială. Așadar, și partea comercială a înregistrat progrese importante. În al treilea rând, acordul a consolidat capacitatea organizațiilor regionale să intervină um, în uh, managementul conflictelor. Așadar, s-au realizat progrese bune în uh, toate cele trei obiective majore. Al doilea element uh, esențial al tratatului prezintă o imagine mixtă. Drepturile omului, principii democratice, statul de drept, deci este o imagine cumva mixtă. Pe de o parte, am reușit, prin dialog politic, printr-o finanțare mai mare a aspectelor de guvernanță, să facem progrese. Pe de altă parte, însă, am observat că nu este suficient uh, să existe niște principii uh, într-un tratat care este ratificat uh, și de țările partenere. Acest lucru nu este în sine suficient uh, pentru a avea voința politică de partea uh, țărilor partenere. Dialogul în baza articolului 8 a fost foarte util, însă ar trebui să fie consolidat. Articolul 96 a fost util într-o serie de cazuri, uh, în cazul uh, coastei de Fildeș, uh, Fiji, Republica Central Africană, dar există mai multe cazuri în care articolul 96 nu uh, ne-a ajutat să ne atingem obiectivele stabilite și anume să ne asigurăm că țările partenere respectă elementele esențiale ale tratatului. Așadar, uh, pentru viitor va trebui să um, reflectăm mai mult uh, la acest aspect. A treia constatare principală a evaluării ne indică avantajele comparabile ale Uniunii Europene. În primul rând, uh, acordul privind relațiile cu țările ACP garantează o prezență pe termen lung și o stabilitate a acestei prezențe pe termen lung, evaluată foarte pozitiv. În al doilea rând, implicarea Uniunii Europene este văzută în general ca fiind destul de neutră, spre deosebire de ce fac alte țări sau spre deosebire de modul în care sunt percepute statele membre. Faptul că aceste relații cu țările ACP sunt gestionate de Uniunea Europeană ne ajută să susținem această neutralitate. Nu avem o agendă ascunsă. În al treilea rând, predictibilitatea resurselor financiare uh, este importantă vorbim despre IDF, fie că sunt uh, resurse bugetate, fie că nu. Deci există această predictibilitate a um, resurselor financiare care vin uh, cu acest acord. Apoi există o masă critică în ceea ce privește sprijinul financiar. Tratatul vine cu un portofoliu de resurse financiare foarte importante. În al cincilea rând, modul în care sunt implementate aceste mijloace financiare se bazează pe o gamă largă de instrumente. Acesta este un punct foarte, foarte mult uh, apreciat. Uh, finanțarea de proiecte, finanțarea de programe, sprijin bugetar, blending și așa mai departe. Și în fine, există o recunoaștere a expertizei politice și tehnice în sectoare cheie. Este vorba de expertiza pe care o aduce Uniunea Europeană țărilor partenere. Așadar, acestea sunt principalele constatări. Acum aș dori să intru mai mult în detalii. Uh, am construit această strategie pe patru piloni, politic, economic și comercial, eradicarea sărăciei și apoi chestiunile sistemice. În ceea ce privește constatările politice, care sunt punctele forte? Dialogul politic, în primul rând, este la începuturi, însă este o trăsătură foarte importantă. Avem o bază pentru un dialog politic uh, fundamentat pe articolul 8, care acoperă câteva, care acoperă multe uh, aspecte. Deci aceasta este o constatare pozitivă. Nu întotdeauna a funcționat foarte bine, există metode de îmbunătățire, însă, având în vedere că acest dialog are o bază în tratat și este susținut de părți, uh, Uh, acesta, acest lucru îl face să fie un, uh, o trăsătură puternică. Am ajuns să avem uh, o mai bună înțelegere a uh, opiniilor partenerilor noștri. Care sunt punctele slabe? Nu avem întotdeauna parte de voința politică la care ne-am aștepta în ceea ce privește aspectele esențiale ale tratatului, deși acesta este semnat și tratat de către parten- și stratificat de către partenerii noștri. Uh, Apoi, eficacitatea articolului 96, care depinde de voința politică. Nu am avut întotdeauna parte de rezultatele dorite. În ceea ce privește prevederile referitoare la pace și securitate, aici există câteva puncte slabe clare. Nu, a, nu am avut rezultatele pe care ni le-am fi dorit. și în cele din urmă o punere în aplicare nesatisfăcătoare a articolului 13 cu privire la migrație. Nu cred că este nevoie să vă explic asta acum. Ne confruntăm cu această problemă în fiecare zi. Deși ar trebui să vă explic un pic mai nuanțat această afirmație, este vorba despre un articol foarte lung Uh, partea de readmitere, de reprimire este cea spinoasă în acest articol și nu am avut rezultatele pe care le-am așteptat din partea tratatului. Una dintre dificultăți este faptul că nici noi nu am făcut o prioritate din acest articol în dialogul nostru politic cu țările partenere, vreme de mulți ani. Practic, am descoperit această problemă recent. Deci, uh, uh, vina ne aparține și nouă. Oricum, aceasta este o parte pe care va trebui să ne concentrăm mai mult pe viitor. Cel de-al doilea pilon. Economie și comerț. Fluxurile comerciale au crescut uh, și între țările ACP și între ele și noi am a avut parte și de încheierea anumitor acorduri de parteneriat. Și uh, astfel s-au înregistrat câteva beneficii care s-ar fi pierdut altfel în uh, baza regulilor OMC și mai multe dintre aceste țări au devenit și membri OMC. Uh, care sunt dezavantajele? Se pare că au existat rezultate nesatisfăcătoare în ceea ce privește diversificarea și dependența, diversificarea economiei și uh, reducerea dependenței de mărfurile de bază. Am, as, am asistat la rezultatele uh, acestui, acestui fapt uh, asupra prețurilor la mărfurile de bază care au scăzut foarte mult. Însă cifrele arată foarte bine. Dacă ne uităm la cifrele cu importurile, acestea, importurile au crescut de la 1,8% în 2000 din toate porturile, importurile europene la 5,4% recent. Deci aceasta este cota um, importurilor în Europa din țările ACP. Partea de dezvoltare are și că există o contribuție importantă a acestui tratat la eradicarea sărăciei și avem un acces mai echitabil la serviciile de bază, o mai bună sensibilizare în ceea ce privește chestiunile legate de mediu și schimbările climatice și o stabilizare macroeconomică. Dezavantajele, uh, lucrurile, aspectele unde nu, uh, uh, nu au mers lucrurile foarte bine, este vorba despre zonele de conflict, nu au fost alocate folosește resursele destul de eficient pentru a, uh, a plana cauzele conflictelor. Practic ne-am concentrat doar pe consecințele acestuia, acestora. În al doilea rând, nu a avut tratatul o influență destul de bună cu privire la distribuția veniturilor lucrurile nu au mers în direcția potrivită în anumite țări. În al treilea rând, creșterea populației, creșterea demografică. Aceasta nu a primit destulă atenție. Există provocări foarte mari în acest sens în anumite state partenere și trebuie să ne concentrăm pe această temă mai mult în viitor. Și, în cele din urmă, durabilitatea uh, realizărilor noastre în țările ACP. Aceasta este o chestiune Uh, fundamentală pe care va trebui să ne concentrăm în munca noastră cu țările partenere în viitor. În ceea ce privește instrumentele, am analizat uh, instrumentele cu forță obligatorie, acestea uh, și-au dovedit eficacitatea faptul că tratatul are forță obligatorie ea conferit acestuia o eficacitate mai mare. Apoi, trebuie să spun că programele sunt uh, făcute uh, pentru fiecare situație în parte și lucru, acest lucru și-a dovedit eficacitatea de asemenea. Care sunt dezavantajele această natură obligatorie a tratatului nu a avut aceeași relevanță pentru toate prevederile. Rezultatele nu au fost aceleași în toate domeniile pe care le-am analizat. În al doilea rând, eficiența gestionării bugetului și aceasta trebuie reanalizată pe viitor. Ca să vă dau un exemplu, rolul ordonatorilor de credite naționali care este considerat ca, ca fiind foarte important pentru că garantează asumarea răspunderii, însă uneori se pot produce probleme în anumite țări în care suntem de acord cu un ministru de portofoliu, de exemplu pentru agricultură sau pentru învățământ, însă uh, din cauza sistemului acordul acesta nu este suficient. Uh, de obicei, Ministerul Finanțelor este ordonatorul de credite și acesta nu își dă întotdeauna acordul. Deci chiar dacă noi suntem de acord cu ministrul de portofoliu, întotdeauna uh, există o terță, un, un impediment din partea unei uh, părți terțe și acest lucru a fost un, uh, un handicap. Uh, un alt rezultat al acestui fapt uh, a fost faptul că uneori există și Um, certuri interne. Uh, oricum, nu trebuie să desconsiderăm rezultatele bune pe care le-am avut din cauza acestor rezultate mai puțin bune. Trebuie să vedem uh, cum putem să uh, trecem mai departe și să îmbunătățim lucrurile pe viitor. Mă voi opri aici deocamdată pentru că nu vreau să ocup tot timpul alocat acestui subiect. Doresc să Uh, îi las și pe colegii de la ACP să vorbească. Președinta, mulțumesc foarte mult pentru această evaluare cuprinzătoare. Um, Dr. Gomez ni s-a alăturat, uh, este secretar general al ACP. Pentru comisia noastră această temă este foarte importantă. Vom vota după masa asta raportul domnului Noizer. Doriți cumva să luați cuvântul, domnule secretar general? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur că am ocazia să mă adresez comisiei dumneavoastră și am câteva observații foarte scurte. Uh, uh, se află alături de mine noul președinte al Comitetului Ambasadorilor și dorim să vă mulțumim. Uh, comisia a făcut o evaluare foarte bună și dorim să o susținem. Procesul acesta trebuie să fie aprofundat, să fie mai interactiv și acest lucru dorim să îl facem noi cu ajutorul părților interesate. Uh, ultimul nostru summit a fost uh, unul de foarte mare însemnătate și ne-am întâlnit și cu uh, doamna președinte recent și um, avem și raportul de la Togo în urma summitului Uniunii Africane. Deci dorim să avem un dialog mai amplu și cu țările Pacificului, um, întâlnire care urmează luna aceasta și uh, trebuie să vedem și munca Comitetului Ambasadorilor și cum poate să ne ajute aceasta. În al treilea rând, am avut, um, vom avea o întâlnire pentru țările din uh, Caraibe, și, după cum vedeți, întregul proces este foarte cuprinzător și uh, nu doar la nivel politic, este implicată și, e implicat și sectorul privat și este implicată și societatea civilă. Toată munca pe care am făcut-o până acum cu consultările confirmă bazele foarte solide pe care le avem obiectivele au fost realizabile, există într-adevăr de uh, puncte slabe pe care trebuie să le reducem, însă există și puncte forte pe care le putem consolida. De exemplu, la conferința UNCTAD din Nairobi, cu ajutorul UE și cu ACP, am uh, uh, constatat care este uh, semnificația îmbunătățirii uh, uh tratatelor comerciale și investițiilor. Uh, Uh, de asemenea, trebuie să, îmbunăt- să um, amplificăm uh, și să accentuăm importanța economiei albastre uh, și pescuitului. După cum spuneam, trebuie să consolidăm ce uh, puncte forte avem deja și trebuie să avem grijă cum mergem mai departe. Oricum, um, uh, ne bucurăm foarte mult că avem noi membri OMC, este cazul țării mele, Ghiana, Guiana, uh, Există și măsuri punitive uh, care se referă la reducerea uh, anumitor uh, ajutoare pentru, anum, pentru câteva țări aflate în curs de dezvoltare. Fedul este un instrument foarte important în uh, țările aflate în curs de dezvoltare și trebuie să îl păstrăm pentru că funcționează. Dorim uh, să vedem o evaluare a organelor tratatului, mai ales a uh, adunării parlamentare. Uh, cum putem să punem în aplicare rezoluțiile acestei adunări parlamentare? După cum vedeți, există loc de mai bine și avem de gând să aprofundăm munca noastră. Președinta, uh, mulțumim foarte mult că v-ați alăturat ședinței noastre și uh, apreciem uh, contribuția dumneavoastră. Domnul Noizer are cuvântul. Uh, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, Linda. alături de secretarul general Gomez, există și foști membri ai comisiei noastre prezenți în sală, oameni care acum 20 de ani și mai mult au colaborat la redactarea acordului de la Cotonou și apreciez interesul lor pentru modul în care uh, acest acord uh, s-a transformat după 20 de ani. Cred că avem o evaluare pozitivă a modului în care am atins obiectivele de la uh, Cotonou până acum. Dar sigur că în Parlamentul European uh, ar fi fost uh, binevenită o asemenea evaluare încă de anul trecut. Dacă am fi putut să colaborăm cu Comisia din timp pentru elaborarea unui raport care să contureze perspectivele colaborării dintre statele ACP și Uniunea Europeană după anul 2020. Cred că în această evaluare s-a pus uh, accentul pe uh, elementele pozitive eh, care într-adevăr merită să fie subliniate pentru că noi dorim ca drepturile omului, principiile democratice, statul de drept să fie în centrul atenției în activitatea noastră de colaborare și se pune accent și pe eh, responsabilizarea tuturor statelor membre eh, pentru a acționa în acest sens. Acordul de la Cotonou a demonstrat că um, este uh, rotnic în ce privește consolidarea principiilor democratice. Sigur că în relația cu un stat membru sau altul există și deficite, dar nici un acord nu uh, creează uh, o situație ideală pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor. Există un mecanism pentru contracararea conflictelor, dar eh, și în acest punct de vedere lucrurile s-au schimbat în eh, sens eh, pozitiv în Africa în ce privește prevenția conflictelor pe plan regional. Acordul de la Cotonou a contribuit de asemenea ca implicarea statelor ACP în comerțul mondial să poată fi accentuat și să se îmbunătățească relațiile comerciale internaționale. Asistența bugetară din partea Uniunii Europene a constituit un pas semnificativ pentru susținerea proiectelor, iar această uh, asistență bugetară a dus la o mai bună uh, coordonare a activității comerciale. Și în domeniul sănătății și educației lucrurile s-au îmbunătățit și merită să subliniem acest lucru. Punctele slabe care există și care de asemenea au fost menționate în raport și pe care dorim să le înlăturăm în relațiile viitoare uh, sunt legate de faptul că posibilitățile de colaborare pe plan internațional între cel, statele membre și cele uh, statele ACP uh, um, ar fi putut să fie îmbunătățite. Am fi putut ajunge la uh, poziții majoritare, inclusiv dacă am fi acționat mai insistent în ce privește combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, trebuie îmbunătățită activitatea în ce privește egalitatea de gen. Pentru că eh, aici, în relațiile cu statele ACP, eh, nu s-a pus suficient accent pe această problematică și eh, decidenții de pe plan național din acest punct de vedere ar trebui să fie activați. În ce privește dialogul politic, politica și comercială și de dezvoltare, um, aș spune că articolul 8 a fost prea puțin susținut de către noi și um, ar trebui să uh, atragem atenția asupra deficiențelor existente. Și în ce privește uh, pacea și securitatea, uh, Speranțele noastre nu au fost îndeplinite în totalitate și aș menționa în acest context articolul 13, în care este vorba despre provocările pe care fenomenul uh, migrației le creează. Cred că uh, uh, există posibilitatea ca statele ACP, în baza colaborării cu Uniunea Europeană, să aibă un acces facilitat la Organizația Mondială a Comerțului și, din acest punct de vedere, lucrurile s-au îmbunătățit într-o serie de regiuni din Africa. În legătură cu colaborarea pentru dezvoltare, cred că în ce privete combaterea sărăciei am atins o serie întreagă de obiective, de asemenea în domeniul educației și sănătății, dar în legătură cu prevenirea conflictelor, cred că trebuie să avem un angajament mai puternic. Aș critica faptul că statele membre uneori deviază de la strategia comună a Uniunii Europene și în pregătirea acestui raport post-Cotonou am constatat că mulți spun că ne dorim, de fapt, ca și competențele naționale să fie mai pregnante. Dar eu cred că trebuie să respectăm un cadru comun care să constituie premiza pentru colaborarea noastră și că trebuie să existe o mai bună coordonare între statele membre în acest sens și, în final, un argument convingător, sper, în legătură cu problema relațiilor pe care China sau Statele Unite ar putea să le aibă cu ACP dacă ar fi a existat un asemenea acord de la Cotonou, pentru că eu cred că și-ar fi dorit să existe un asemenea acord cadru, un mecanism care să faciliteze astfel colaborarea. Deci eu cred că acest acord trebuie să continue să trăiască și după 2020. Mulțumesc. Trei colegi au dorit uh, să intervină. Uh, Charles Görens va fi primul. După aceea... Hoibuch, who haven't indicated... Lola Sanchez și Lola Sanchez. Hoibuch. Lola... O Maria Hoibuch, who's a shadow, one of the notified shadow. Bun. Bun, vă dau cuvântul, uh, doamna Hoibuch, prima. Mulțumesc, uh, Linda. Mulțumesc și domnului Dălz. Întrebarea este cât de important a fost acest acord și va fi acest acord. Este clar că a creat niște baze uh, binevenite pentru relațiile noastre cu aceste țări, că am putut să stabilim contacte și să dezvoltăm o bună colaborare în domeniul dezvoltării. Și uh, menționez acest lucru pentru că am impresia că în ce privește cei trei piloni, dialog politic, comerci, uh, relații comerciale și relații pentru dezvoltare, aceste relații pentru dezvoltare au funcționat, de fapt, cel mai bine. În rest, în ce privește dialogul politic, el este încă foarte firav și uh, nu a funcționat foarte bine, dar uh, oricum uh, a contribuit la o mai bună înțelegere reciprocă. În legătură cu comerțul, sper că am înțeles bine, de fapt a existat o creștere a relațiilor comerciale, mai ales uh, din perspectiva statelor ACP, nu din partea uh, Uniunii Europene. Deci aș vrea să uh, ne precizați acest lucru, dacă a fost o creștere a relațiilor comerciale în ambele direcții sau nu, pentru că și aceste țări ar trebui să își deschidă mai mult piețele pentru noi și din acest punct de vedere cred că există dificultăți și că nu a existat nicio diversificare așa cum ne-am fi dorit-o în ce privește relațiile comerciale și de asemenea repartizarea bunăstării, echilibrul din acest punct de vedere în relația cu multe state menționate nu s-a realizat. Eu cred că din acest punct de vedere există o problemă mare, pentru că trebuie să fie în interesul nostru al tuturor ca uh, oamenii să poată să profite uh, într-o măsură mai mare de existența acestui acord. Eu cred de asemenea că există o problemă, mai ales în Africa, unde um, se derulează un proces de integrare africană, dar trebuie să existe și un fel de piață internă africană și dacă acesta este tendința, trebuie să vedem dacă noi cu relațiile noastre comerciale nu uh, blocăm într-un fel această evoluție. Deci, din acest punct de vedere, am poate unele rezerve, poate o perspectivă ceva mai critică. Mai am și o altă întrebare. Uh, uh, ați evaluat lucrurile din perspectiva dumneavoastră, dar uh, nu mi s-a părut că priviți puțin și spre viitor. Există și un centru european al managementului politicilor de dezvoltare care uh, a elaborat un raport cu mai multe scenarii și aș vrea să știu care este scenariul pe care îl agreați dumneavoastră sau îl agrează DEVCO, care este direcția în care trebuie să ne îndreptăm uh, pe viitor să lucrăm în continuare sub auspiciile acestui acord cadru sau să avem o politică mai specializată pe anumite regiuni sau pe anumite țări. Deci și aceasta este o întrebare. Puteți să ne aduceți unele precizări din acest punct de vedere? Cum vedeți dumneavoastră evoluțiile viitoare? Și o ultimă întrebare. Comisia eh, presupun că în eh, noiembrie eh, va publica o comunicare. Puteți să ne spuneți din acest punct de vedere ce se va întâmpla în contextul Brexitului, pentru că Marea Britanie a fost un element de bază în acordul de la Cotonou. Din acest punct de vedere, deja creionați într-un fel evoluțiile viitoare. Mulțumesc foarte mult, Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această dezbatere este foarte importantă pentru că Iată, după, la 16 ani după intrarea în, în vigoare a acordului de la Cotonou este foarte important să evaluăm lucrurile. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, care au existat uh, diferențele de interpretare în diversele evaluări, uh, pentru că și responsabilii curții de conturi uh, au constatat până la urmă că interpretarea noastră a fost cea corectă și nu au mai fost foarte critici, așa cum adeseori apar critici în presă. Deci, da, în interiorul acestei comisii și în interiorul Parlamentului European trebuie să avem o bună poziție de plecare uh, înspre afară. O altă observație. Uh, când uh, ne gândim că s-a făcut o trecere de la acordul de la Lome spre acordul de la Cotonou, ne-am dorit o îmbunătățire a programelor, am dorit uh, să ne implicăm mai mult și în relațiile cu sectorul privat și societatea civilă, să îmbunătățim relațiile politice și de asemenea uh, ne-am uh, dorit să nu mai existe o abordare foarte standardizată, generalizată, ci o abordare mai specifică, mai particularizată. Și în mare, sigur că am reușit, chiar dacă progresele sunt încă uh, precaute, trebuie să ne gândim că s-au implicat și noi actori. Și dacă ne gândim Uh, care au fost uh, obstacolele pe care uh, ACP-ul le-a creat în ce privește participarea reprezentanților societății civile. Pot să spun că acum totuși există și o colaborare, relații ale noastre cu reprezentanții ai societății civile în cadrul diverselor programe, dar sigur că această evoluție încă nu este satisfăcătoare. Există aici mari provocări politice mm, și de natură bugetară și poate uh, o insuficientă implicare încă a societății civile. Iar în ce privește abordarea standardizată, da, bun, noi am încercat să avem uh, o evoluție spre o abordare particularizată, specifică în relația cu uh, diversele țări, dar cred că unul din uh, marile uh, eșecuri nu ne-am ocupat suficient de evoluțiile demografice, de sporul demografic. Pentru că într-o serie întreagă de țări partenere, această problemă este deosebit de delicată și uh, în ce privește planningul familial, nu am reușit să ne impunem suficient principiile noastre. Deci, suntem prea timizi, aș spune, vis-a-vis -vis de această problemă. Dar în ce privește acordul de la Cotonou, uh, trebuie să uh, constatăm că s-a creat deja o bună cale de colaborare uh, în relația Uniunea Europeană, statele ACP și există în clipa de față și uh, în ce privește uh, Curtea de Justiție Internațională cu statele în curs de dezvoltare o evoluție pozitivă. În ce privește uh, repartizarea bogăției, există o problemă reală pentru că există tot mai mulți bogați dar și tot mai mulți săraci am dispune de instrumentele necesare pentru a contracara acest uh, fenomen uh, în relația cu partenerii noștri din Africa. Datoria publică a statelor este uh, un risc serios, a fost începând cu anii 2000, s-a atenuat o vreme, dar după aceea a redevenit un motiv de îngrijorare. În ce privește dreptul internațional, da, sunt de acord că s-au realizat progrese, dar regret foarte mult că În ce privește cooperarea internațională în conferințele de importanță uh, mondială, există, din păcate, și un bloc care uh, este împotriva uh, relației dintre Uniunea Europeană și statele ACP. Deci, Trebuie să uh, vedem uh, și cum uh, putem colabora mai bine cu reprezentanții statelor ACP și cu Comisia, pentru că trebuie până la urmă să înlăturăm orice fel de divergență pentru că obiectivele, până la urmă, sunt unele de interes general și uh, să nu riscăm să se ajungă și la un eșec al uh, impunerii obiectivelor noastre în aceste reuniuni internaționale. Trebuie sigur să ne gândim care este specificitatea africană în ce privește stabilirea obiectivelor. Cred că și în acest punct de vedere am înregistrat progrese, iar în ce privește marile provocări și ne gândim la Brexit, trebuie să încercăm să aprofundăm analizele noastre pentru a face față acestei provocări. Mulțumesc foarte mult, Charles. Uh, Aneliți. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea rezultatelor evaluării și le mulțumesc și colegilor pentru observațiile lor care mi se par foarte importante. Eu aș vrea să revin la un lucru specific pe care l-ați menționat în prezentare, și anume că ați avut uh, și niște puncte slabe de exemplu, în ceea ce privește instrumentele de finanțare sau situația uh, obligatorie din punct de vedere juridic. Uh, Aș vrea să-mi faceți mai multe precizări, pentru că este un subiect foarte important uh, în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și comerciale. Există chestiuni uh, legate de industria textilor și alte situații. Deci este foarte interesant să știm care este opinia dumneavoastră. În ceea ce privește punctele legate de finanțare a dezvoltării, aș vrea să vă întreb uh, dacă ar trebui să existe un uh, AUDA, asistență oficială pentru dezvoltare. Cum uh, asistența pentru dezvoltare și este implementată. De exemplu, să vorbim despre Fondul pentru Schimbări Climatice, dacă ar trebui să-l deschidem și pe acesta avem și uh, acea chestiune bugetară, Aid for Trade. Mă întreb dacă aceasta va fi tăiată. Nu știu dacă am perceput cum trebuie. Cum ar trebui să fie văzută această chestiune în viitor? Și mai sunt și alte chestiuni specifice legate de aspectele comerciale. La, com- la, convenția, la conferința UNCTAD am vorbit foarte mult despre acest subiect. Uh, și mă întreb uh, dacă aceasta a avut uh, vreo influență asupra percepției la conferința uh, ODD de la New York. Vedeți o abordare structurată în ceea ce privește întregul proces Cotonou și ceea ce vine după acest proces? Credeți că trebuie să instituim un fel de format, un fel de procedură uh, prin care să regândim uh, tot uh, contextul la care lucrăm astfel încât uh, să atingem aceste obiective de dezvoltare durabilă, astfel încât ele să nu rămână undeva în suspans, ci să fie integrate în structura existentă, în linie cu procesul de la Cotonou. Deci, poate ar fi interesant, de asemenea, să ne consolidăm capacitatea uh, și pe partea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Our next speaker... Mulțumesc. Următorul vorbitor, Heidi Hautala. Yeah, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că prezența țărilor ACP la această întâlnire este foarte importantă pentru că trebuie să știm uh, și care este opinia lor. Eu uh, Consider că aceasta este o evaluare pozitivă a realizărilor, însă Comisia a semnalat uh, și anumite probleme. Chiar și colegii și reprezentanții țărilor ACP au semnalat aceste probleme și cred că ceea ce vine după Cotonou um, trebuie să păstreze aspectele pozitive și de asemenea trebuie să integrăm idei și practici noi. Cred că regionalizarea este calea de urmat. Dar, pe de altă parte, cred că trebuie să existe un cadru comun în cooperarea noastră cu țările africane și cu aceste grupuri uh, ale țărilor ACP. Cred că Parlamentul a subliniat uh, pe bună dreptate importanța consolidării dialogului politic. Cred că foarte multe probleme pot fi rezolvate dacă există mai multă responsabilizare, mai multă transparență și mai multă participare a societății civile. Vreau să subliniez că avem uh, și niște amendamente la raport uh, uh, amendamente din partea lui Sanchez Caldentei privind dimensiunea de gen. Cred că trebuie să subliniem toate aceste lucruri uh, importante. Un studiu recent uh, arată că Africa ar avea foarte multe de câștigat dacă ar plasa mai multe femei în posturi uh, decizionale. S-a menționat uh, deja că acordul de la Cotonou nu a fost uh, foarte mulțumitor în ceea ce privește pozițiile comune în uh, forumurile internaționale. De aceea, cred că trebuie făcute mai multe în acest sens. forumurile oferite de acordul de la Cotonou au fost subutilizate pentru discuții și uh, cele 79 de țări uh, plus cele 28 din Uniunea Europeană ar fi putut să aibă poziții mai aliniate mai ales pe teme precum uh, combaterea sărăciei și așa mai departe. Aș vrea să fac și o observație legată de adunarea parlamentară, pentru că eu sunt copreședinte uh, al uh, Euronest, o altă um, adunare parlamentară. Este foarte diferită, însă toate aceste adunări parlamentare multilaterale trebuie să fie reformate. În mod clar, acestea nu sunt suficient de atractive iar eurodeputații au manifestat uh, un interes uh, foarte scăzut uh, să fie prezenți la, la întâlniri. Ceva e greșit, ceva trebuie să fie corectat și sper că putem să învățăm din reformarea acestor adunări multilaterale. În Euronest, noi vrem să ne concentrăm mai mult pe cooperarea concretă, astfel încât să sprijinim reformele în țările partenere. Și putem vorbi despre chestii unii legate de antidiscriminare, dimensiunea de gen și așa mai departe. Deci orice vine după Cotonou și dacă va exista o adunare parlamentară, va trebui să fie revizuit și adunarea parlamentară va trebui să fie revizuită. Mulțumesc, domnule Vente. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, domnului Dons pentru prezentare. Colegii mei deja s-au referit la o serie de chestiuni. Ați vorbit despre punctele forte și punctele slabe din acordul de la Cotonou. Așa cum au spus uh, unii dintre colegii mei, evident că trebuie să facem legătura și cu obiectivele de dezvoltare durabilă, ODD, va trebui să vedem uh, ce aspecte pot fi îmbunătățite și care sunt lucrurile pe marginea cărora putem să ajungem la un consens în viitor. Am și eu o întrebare. Ce elemente noi uh, ar putea exista astfel încât să corelăm ceea ce ne-ați spus acum cu scenariul post-Cotonou? astfel încât să ne concentrăm uh, activitatea pe ceea ce este absolut uh, necesar. Există colegi care lucrează deja la raport, uh, noi vom analiza și evaluarea dumneavoastră și va trebui să vedem cum se vor corela toate aceste aspecte în faza post cotonu Mulțumesc! Am și eu câteva comentarii. Cred că ați uh, subliniat uh, aspectele cheie care trebuie să fie abordate. Ați vorbit despre aspectele de securitate, care sunt o problemă de actualitate. Acum uh, mulți ani, uh, când vorbeam despre uh, securitate, erau probleme legate de conflicte la frontiere între state. Acum avem însă alte probleme, alte fenomene, precum terorism ideologic și așa mai departe. Avem așadar nevoie de o nouă modalitate de a privi aspectele de securitate în uh, contextul acestui parteneriat. Mă bucur că ați vorbit despre creșterea demografică, pentru că știm că cifrele, mai ales în Africa, sunt mari. Când Europa a avut o problemă în secolul XIX de creștere demografică, ca urmare a creșterii economice, uh, am emigrat, uh, sau a existat un amplu proces de migrație în lumea nouă. Acum există probleme precum sărăcie, conflicte care au dus la migrație. Sigur, nu există răspunsuri simple la aceste întrebări, dar nu putem uh, să le lăsăm să zacă în niște sertare ca până acum. Oricum, uh, este nevoie de mult mai mult uh, dialog. Trebuie să intensificăm dialogul. Vom avea o întâlnire comună cu Comisia AFET pe problemele de migrație și vom discuta mai mult atunci. Toate acestea trebuie să fie discuții prioritare. Trebuie să recunoaștem că acesta este un uh, fenomen pe care îl trăim noi ca europeni. Mai există o altă problemă. Există o critică la adresa acordului de parteneriat Um, în ceea ce privește finanțarea. Fiecare țară are un program și când există o criză, banii uh, nu pot fi mutați uh, rapid pentru că sunt angajați uh, în diferite programe. V-ați gândit cumva la aceste chestiuni, la o anumită flexibilitate? Pentru că în Consiliu guvernele ridică această problemă. Nu există această flexibilitate a fondurilor. Și eu sunt un pic uh, sceptică. Avem tot felul de trust fonduri, uh, dar țările membre nu contribuie. Uh, poate că ar trebui să existe totuși un uh, instrument financiar care să fie adecvat pentru scopul său. Și avem o discuție cu ACP pentru un uh, instrument financiar uh, fit for purpose, adecvat obiectivului. S-a vorbit și despre adunările parlamentare comune. Participarea este slabă pentru că, de fapt, aceste întâlniri nu au un rezultat. Se discută foarte birocratic, uh, în uh, adunarea parlamentară comună, formatul este mereu același. Există niște rapoarte, dar nu se discută despre problemele cu adevărat importante despre care discută toată lumea. Cred că asta ține de modul în care structurăm noi uh, discuțiile. Întrebările sunt adresate cu câteva luni înainte, pregătirile încep cu câteva luni înainte, deci dacă apare vreo urgență, nu poate fi gestionată. Cred că s-ar, participarea ar fi mult mai mare dacă ar exista niște rezultate concrete, dacă s-ar produce niște schimbări care să influențeze politicile. Și este nevoie să abordăm această chestiune. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Ba da, domnul Preda, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nefericire am ratat prezentarea comisiei, pentru că eram prezent la o altă comisie, însă am avut cumva parte de un rezumat al uh, intervenției dumneavoastră și aș dori să vă spun, uh, să vă pun o întrebare, pentru că sunt uh, raportor pe politica de cooperare pentru dezvoltare. Mie mi se pare că cele două politici, cooperarea pentru dezvoltare și tratatul de la Cotonou, sunt legate foarte strâns de Agenda 2030. Așadar, uh, viitorul cooperării pentru, co, pentru dezvoltare depinde foarte mult de tratatul de la Cotonou. Cred că acest acord de parteneriat ar avea foarte mult de câștigat dacă am pune accentul pe cooperarea pentru dezvoltare de aceea am dorit să mă concentrez și pe, uh, pe relația cu țările ACP uh, post-2020. Care este, uh, aceasta este întrebarea mea, care este viziunea dumneavoastră în această privință? Și îmi cer scuze pentru întârziere. Președinta, Uh, domnul uh, ambasador pentru statele din Caraibe dorește să intervină. Doamna ambasador, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, doamna ambasador Ismael. Reprezint patru state din Marea Caraibelor de Est și sunt în acest mandat președinte al Comitetului Ambasadorilor. Doresc să revin la această evaluare făcută de DigiDevco, Foarte interesantă. Și mă voi referi mai exact la țările pe care le reprezint eu. Când analizăm parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană și adunarea noastră parlamentară, ne dăm seama că nu avem parte de uh, uh, omogenitate sub niciun punct de vedere. De aceea acceptăm că rezultatele analizelor dumneavoastră nu sunt nici ele omogene, pentru că nu suntem o familie omogenă. Deși, din punct de vedere al solidarității, există această omogenitate. Doresc să mă refer la două sau trei aspecte. În primul rând, dacă analizăm partea comercială și economică, colegii de la DEVCO au spus că acest pilon a avut un rol foarte important, uh, un rol de catalizator în uh, dezvoltarea comercială între regiunile noastre, în schimburile comerciale. Regiunea noastră a avut, o, a avut parte de o situație diferită. Noi am fost primul grup care a semnat acest acord de parteneriat și s-a făcut o evaluare uh, acum 18 luni și s-a constatat uh, o foarte slabă schimbare. Noi am analizat realizările uh, prin prisma rezultatelor de pe teritoriu și acestea au fost foarte slabe. Și în următoarele luni sperăm că vom putea progresa. Țările mele pe care le reprezint sunt foarte mici. Sperăm că vom putea să avem o participare uh, mai bună ca parte a grupului CARIFORM. Și noi nu suntem producători de bunuri, noi suntem o economie bazată pe servicii. Populațiile noastre sunt de la 50.000 la 180.000 de oameni pe insulele pe care le reprezint. Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm. Așa că pe noi ne interesează înlesnirea călătoriilor, um, serviciile în uh, sectorul cultural și artistic, um, posibilitatea de a călători pentru reprezentanții acestor servicii. Aici nu s-a făcut nicio schimbare și este un aspect foarte important uh, al, uh, al, al acordului de parteneriat. Ni se spune că trebuie să negociem, negociem cu fiecare stat membru UE și să obținem vize temporare pentru artiștii noștri, dar e foarte dificil de realizat acest lucru. De aceea, pentru noi, rezultatele și uh, promisiunile pe care le-a făcut acordul de parteneriat nu au dat ce ne-am dorit din punct de vedere al, al dezvoltării serviciilor. O chestiune care nu a fost discutată în această dimineață, dar a fost discutată în alte forumuri. Multe dintre țările ACP uh, au acum o situație economică mai bună. Și suntem foarte mândri de acest lucru. Am reușit prin propriile noastre inițiative, dar și cu ajutorul parteneriatelor minunate, mai ales uh, cel cu Uniunea Europeană, care este foarte bun dar pentru uh, statele insulare aflate în curs de dezvoltare, folosirea PIB-ului ca singur jalon pentru măsurarea rezistenței sau vulnerabilității nu este eficientă. Nu ar trebui să facem acest lucru. Care este dilema noastră? Noi nu suntem destul de săraci ca să primim atenție țintită, dar nu suntem nici destul de bogați ca să reușim singuri. Suntem insulițe mici care uh, sunt vulnerabile uh, în fața uh, fenomenelor naturale sau a șocurilor exogene. Deci, avem uh, nevoie de o agendă post-Cotonou, trebuie să avem un dialog direct cu partenerii noștri, de exemplu, um, cu uh, comisarul Mimița, în ceea ce privește dezvoltarea unor noi instrumente care să gestioneze realitatea noastră, care să țină cont de situația noastră. Nu suntem nici destul de sărași, nici destul de bogați, însă avem nevoie de un angajament politic care să ne uh, fie de ajutor. Încă o observație. Ne interesează foarte mult consolidarea sectorului privat. Știm că există instrumente disponibile prin BI, de exemplu, care sunt țintite pentru consolidarea acestui sector, însă nu există o soluție universală în ceea ce privește aplicabilitatea. aplicabilitatea. Uh, deci, țările din estul Mării Caraibelor Uh, există aici insule care au o populație foarte mică, uneori chiar o familie. Acestea nu au posibilitatea de a accesa fonduri mixte. Deși fondurile există, ei, ele nu pot să ajungă la aceste fonduri. Și chiar dacă găsim giranți, trebuie să implicăm băncile centrale pentru a avea această discuție, pentru a putea evita aceste riscuri sau a le putea ocoli cu ajutorul altor instrumente. Deci acestea sunt discuțiile de care avem nevoie atunci când spunem că este nevoie de inițiative diferite, de instrumente diferite care ne pot ajuta să ne sporim capacitățile în mod real. Și încă o observație, așteptăm cu nerăbdare discuțiile cu privire la viitorul cadru. Dacă analizăm lucrurile retrospectiv și chiar am realizat multe în diferite forumuri, uh, trebuie să ne întrebăm cum, uh, care au fost beneficiile parteneriatului de până acum, care au fost costurile și unde trebuie să uh, mai lucrăm, unde trebuie să îmbunătățim. Raportul dumneavoastră vorbește și despre realitățile geografice. Putem doar să speculăm cu privire la sensul acestei fraze, însă trebuie să uh, vă întrebăm ce vreți să spuneți dumneavoastră atunci când vă referiți la trăsăturile specifice geografice și cum, va, cum se va ține cont de aceste trăsături în viitorul cadru instituțional uh, care va uh, fi cel pe care se va baza relația noastră în viitor. Vă mulțumim încă o dată și vă mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă ambasador. Uh, discuția despre instrumente se va desfășura începând de acum multă vreme. Uh, Heidi, doreai să spui ceva? Da. O singură frază am de spus cu privire la această uh, remarcă a doamnei ambasador. Uh, PIB-ul nu este singura, singurul uh, jalon, după cum spuneați dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe țări uh, vulnerabile și dacă vine o furtună tropicală, tot PIB-ul uh, se reduce la zero într-o singură noapte. Deci chiar trebuie să avem o discuție țintită. Domnule Gönz. Uh, doamnă președinte, spuneați că sunteți în întârziere, deci voi încerca să fiu succint. Uh, Vă mulțumesc pentru observațiile și întrebările dumneavoastră. Acestea au un numitor comun și arată că avem o discuție raționată, rațională și nu a fost întotdeauna acest lucru pentru că la început dezbaterile erau um, pline de reații instinctuale și emoționale și acum am ajuns la un alt nivel datorită muncii pe care am depus-o și discuțiilor anterioare, uh, am ajuns să avem o dezbatere rațională. Um, după cum spuneam, nu trebuie să um, Uh, reducem totul doar la discuția despre uh, punctele negative. Trebuie să consolidăm și punctele pozitive și să le reducem pe cele negative. Și chiar asta am intenționat să facem în evaluarea noastră, să arătăm care au fost punctele forte și să um, arătăm și care au fost punctele slabe nu doar ca să scoatem ochii, ci ca să arătăm că putem să, să lucrăm și mai bine. O concluzie, uh, cred foarte bine marcată, este că este exploatat potențialul parteneriatului. Cred că um, uh, acest lucru se suprepune și cu abordarea domnului uh, Noizer în avizul său. Sunt de acord că și pentru noi ar fi fost mai bine să facem această evaluare acum un an, însă, după cum știți, comisia anterioară nu a fost foarte activă pe acest dosar. Am moștenit un dosar um, și a trebuit să lucrăm foarte mult în foarte puțin timp. După cum știți, noi pregătim strategia post-Cotonou um, și cea pentru dezvoltare și deci, după cum, vă vedeți, după cum vedeți, trebuie să depindă una de alta și um, să, să ținem cont de amândouă. Doamna Hoibuch, cei trei piloni care sunt baza um, acordului de parteneriat acord uh, actual, îmi cer scuze, um, nu se vor mai prezenta la fel. Nu vom mai avea aceeași structură a acordului în viitor, pentru că nu putem să îi izolăm unii de ceilalți. După uh, cum am văzut, probabil că nu am folosit pe deplin uh, potențialul uh, de care, pe care l-am avut la dispoziție pentru a face progrese pe toate trei nivelurile. Diversificarea economică. Acesta este un exemplu foarte bun. Am dat un exemplu, um, adică exporturile înspre Uniunea Europeană sau importurile dinspre Uniunea Europeană de la țările ACP. Suntem cel mai mare partener comercial al țărilor ACP și suntem cel mai mare investitor în țările ACP. Însă, trebuie să îmbunătățim acest lucru, de aceea uh, dorim să ne concentrăm pe acordurile de parteneriat economic. Trebuie să îmbunătățim uh, mediul de afaceri și uh, investițiile și să îmbunătățim Um, atractivitatea partenerilor noștri pentru investitori interni și externi. Investițiile sunt o parte esențială a agendei obiectivelor pentru dezvoltare durabilă. Și mă refer aici la mobilizarea veniturilor, inclusiv venituri uh, interne și atragerea de investiții din partea sectorului privat. Ați vorbit despre această evaluare retrospectivă și studiile uh, care sunt disponibile uh, cu privire la agenda viitoare. Um, uh, acesta se numește în, în jargonul Comisiei studiu de impact și îl facem acum. Um, nu l-am terminat încă îl vom publica în noiembrie. E, va fi document de lucru adoptat de către comisie în paralel cu comunicarea din noiembrie. Așadar, vom avea un document um, în care vom analiza mai multe scenarii și le vom evalua pe fiecare în parte și uh, vom uh, vedea care este cel mai avantajos. Și asta se va întâmpla în noiembrie, după cum spuneam. Nu va fi un document cu forță juridică, cu mandate de negociere și așa mai departe. Am uh, dorit să avem un uh, document politic dar care va reliefa opțiunea pe care o preferăm, lucru care ne va uh, uh, permite să uh, ne angajăm într-un dialog cu dumneavoastră și cu partenerii noștri din ACP și să sperăm că mandatul de negociere uh, va veni în 2017. În momentul de față scriem comunicarea, uh, însă trebuie să o finalizăm și trebuie să fie adoptată. Acesta este privilegiul colegiului. Poate puteți să-l întrebați pe domnul Mimița, care este opțiunea lui preferată săptămâna viitoare. Eu nu cred că am dreptul să vorbesc în numele lui. Însă cred că vă închipuiți care este abordarea noastră. Evaluarea de impact. Și voi reveni la spusele domnului Görens. Evaluarea a fost făcută publică, studiul de impact va fi publicat și el și știm care este importanța publicării acestui document pentru că avem nevoie de el pentru a putea avea o dezbatere pe bază uh, pe niște fundamente obiective și stabile. Și n-a fost întotdeauna cazul, că a spus și dumneavoastră, că au fost interpretări diferite și să sperăm că studiul de impact și comunicarea vor contribui la acest lucru. Sunt de acord cu analiza pe care ați făcut-o dumneavoastră cu privire la punctele forte și locurile unde mai este loc de îmbunătățire. Um, analiza dumneavoastră se suprapune peste multe dintre punctele prezentării mele. mele. Aș dori să subliniez ceva. Trebuie să ne uităm la film și nu la fotografie. Pentru că Uh, dacă este să comparăm ce ne dorim cu ce există, atunci discrepanța e mare. Uh, dar dacă ne uităm la amândouă, atunci uh, ne dăm seama ce trebuie să facem și ne mm, putem conchide că acest acord a, ne-a permis să progresăm. La cooperație. În ce privește cooperarea, privind marile provocări ale agendei globale. Aveți uh, absolută dreptate și uh, este într-adevăr un sentiment de frustrare că, dincolo de potențialul existent, uh, legate de puterea statelor membre ale Uniunii Europene și cele 78 de state membre ACP, această uh, mare alianță care se poate realiza nu a avut întotdeauna sorți de izbândă. Și ne gândim și la conferința COP21 de la Paris. Aici însă alianța noastră a funcționat foarte bine și am putut demonstra că există posibilitatea de a crea o sinergie politică care să reușească până la urmă. Și Sigur că va trebui să acționăm în acest sens, să vedem cum pe viitor această alianță poate să funcționeze mai bine decât a făcut-o în trecut. Dacă vom putea identifica adevăratele provocări vis-a-vis -vis de care noi dorim să colaborăm, vom putea să uh, putem să ne impunem obiectivele comune și va trebui ca uh, baza uh, și a sprijinului din partea adunării parlamentare să putem să ne atingem obiectivele vom putea în felul acesta ca în comun Uniunea Europeană și statele ACP să avem o poziție mai bună pe plan internațional și în ce privește principalele obiective de pe ordinea de zi a reuniunilor internaționale, vom putea să avansăm. Nu voi reveni asupra sporului demografic din într o serie întreagă de state eh, ACP este poate eh, elementul delicat din această agenda. Revenind la eh, punctul de vedere al domnului Linz, obligativitatea legală care decurge din respectarea acordului funcționează bine într-o serie întreagă de aspecte uh, și insuficient în legătură cu alte aspecte. În ce privește guvernanța, drepturile omului, chiar dacă există prevederi uh, obligatorii, uh, ele n-au putut fi uh, impuse în toate situațiile. Deci, uh, sigur că trebuie să analizăm uh, Relevanța uh, acestor uh, aspecte uh, în privința observațiilor făcute de doamna Hautala, transparență, responsabilitate, implicarea societății civile. Așa cum a spus și Charles Goerens, comparând evoluțiile eh, față de punctul de plecare, eh, sigur că eh, avem progrese notabile, dar pe viitor ne putem dori un progres mai substanțial, un rol mai important pentru guvernanți, pentru societatea civilă, pentru realitățile eh, de la fața locului. Din acest punct de vedere, trebuie ca în parteneriatul viitor eh, toate rezultatele obținute din acest punct de vedere să poată fi amplificate. Multe din observațiile dumneavoastră din acest punct de vedere uh, sunt în sensul deciziilor noastre. Iar în ce privește uh, intervenția domnului Preda, uh, legătura cu coordonarea politicilor de dezvoltare, da, știm uh, care uh, va, vor fi politicile de dezvoltare care să se bazeze pe un consens european și să vedem cum pot fi ele translatate în uh, anumite regiuni geografice în care dorim să le impunem în uh, activitatea viitoare în etapa post-Cotonou. În ce privește riscurile conflictelor pentru problemele de securitate, a existat o evoluție de la conflictele intrastatale în, spre conflicte extrastatale și o un fenomen de radicalizare, ne gândim la ce se întâmplă în Nigeria și fenomenul Boko Haram uh, și cred că acest nou paradigm, această nouă paradigmă a uh, tipurilor de conflicte trebuie să se afle în atenția analizei noastre a discuțiilor post-Cotonou. În legătură cu flexibilitatea finanțărilor, sunt de acord cu dumneavoastră că uneori ne aflăm în situații dificile pentru că banii sunt blocați în uh, anumite uh, tipuri de finanțare și evaluarea demonstrează că uh, accentul pe care îl punem pe o stabilitate pe termen lung are într-un fel avantaje, pentru că în felul acesta ne menținem pe uh, linia uh, finanțării unor priorități. Dar uh, sigur că trebuie să existe și o flexibilitate uh, de a lua bani uh, dintr-o rubrică într-alta atunci când ne confruntăm cu anumite situații tragice pe moment. Iar în legătură cu fenomenul migrației, sigur că este o chestiune eh, pe termen lung care trebuie să ne preocupe și în politicile pentru dezvoltare. Dar eh, aici nu există neapărat un conflict cu modul în care noi ne-am investit banii până acum, nu presupune neapărat eh, o modificare de principiu a politicilor noastre, ci Uh, nu ne obligă neapărat la un nou exercițiu de reprogramare a distribuției financiare. Sigur că, într-o oarecare măsură, este nevoie de o mai mare flexibilitate, că sistemul nu trebuie să fie foarte rigid și, în etapa post-Cotonou, va trebui să ținem seama de această cerință. În legătură cu întrebarea domnului eh, Preda, în legătură cu politicile, de, coordonarea politicilor pentru dezvoltare, sigur că eh, trebuie să vedem cum eh, va evolua politica noastră post-Cotonou, cum va integra concluziile privind consensul european mm, în conturarea unui nou cadru de colaborare. Va trebui să ținem seama de evaluările noastre Uh, pentru a putea uh, să îmbunătățim eforturile. Cred că am încercat să abordez toate subiectele în uh, termenul scurt de care am dispus. Mulțumesc foarte mult și pentru faptul că v-ați străduit să răspundeți la toate întrebările noastre. Sigur că această dezbatere uh, va trebui să fie amplificată în ce privește uh, cadrul de acțiune post-Cotonou, dar îi mulțumim domnului Dăns că a venit astăzi în mijlocul nostru. Bun, și astăzi după amiază vom uh, vota asupra raportului domnului Noizer. Putem trece acum la sub punctul 5 în ce privește sporirea efectivității chestii um, cooperării pentru dezvoltare. Uh, și am să-i rog pe cei care trebuie să părăsească sala să o facă în liniște. Deci, punctul 5, creșterea eficienței uh, cooperării pentru dezvoltare. Avem un raport de inițiativă uh, pe acest subiect. Raportorul nostru va fi domnul Preda, care este și raportor permanent pentru uh, coerența politicilor de, de dezvoltare și uh, vom avea o conferință importantă în Nairobi în, la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie un continuarea politicilor noastre față de forumul uh, precedent, deci uh, începând cu 28 noiembrie uh, vom avea această conferință. În în 2005, Uniunea Europeană și am adoptat o, deja o decizie privind eficiența politicilor noastre. A fost vorba despre cinci principii pe care să ne bazăm Uh, această politică de armonizare a cooperării pentru dezvoltare și în 2008 o reuniune la, de la Acra, guvernele noastre de asemenea s-au reunit și au căzut uh, de acord asupra faptului că agenda de la Paris a fost bine concepută în ce privește cooperarea regională și au fost implicate și parlamentele ne-am uh, analizat capacitatea uh, statelor și mai recent, cu cinci ani în urmă, a existat un forum la nivel înalt, la Busan, în decembrie 2011. A fost vorba despre cooperarea uh, de asemenea privind un parteneriat de eficientizare și conferința de la Busan și domnul uh, Preda uh, a fost raportor uh, și pe marginea conferinței din 2011 pe acest subiect. Iar acum ne pregătim pentru următoarea conferință internațională de importanță. Avem doi oaspeți în această dimineață. Prima este doamna Nadine Gbosa din partea uh, parteneriatului global în cadrul OECD și uh, este vorba de asemenea de eforturile de eficientizare. Uh, ne va vorbi în această dimineață despre acest subiect și uh, următorul oaspete este doamna Susana Slatkova, care de asemenea pregătește Uh, un document pentru această conferință internațională din partea Concord. Avem și colegi din partea Direcției Generale DEFCO uh, care vor interveni în cadrul reuniunii noastre. Dar poate înainte de a da cuvântul oaspeților noștri dorești să interveni să mă predea? Nu Cred că după aceea. Bun. Vom avea un raport de inițiativă pe acest subiect înainte de uh, conferința de la Nairobi. Deci, uh, vom uh, avea din nou ocazia să ne gândim la un nou tip de consens post-Cotonou. Doamna Gabusa, uh, vă dau cuvântul dumneavoastră pentru început. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, vin de la OCDE și, după cum uh, poate știți, OCDE împreună cu PNUD este una dintre agențiile care sprijină agenda în ceea ce privește eficiența cooperării pentru dezvoltare. Știu că cunoașteți uh, evoluțiile din ultimul an uh, în materie, însă am să vă reamintesc uh, câteva evoluții importante legate în mod specific de cooperarea pentru dezvoltare. Cooperarea pentru dezvoltare s-a schimbat drastic, după cum bine știți, în ultimul deceniu. Importanța ajutorului s-a diminuat comparativ cu resursele private și resursele interne, însă OCDE a fost implicat în finanțare finanțarea pentru dezvoltare și datele pe 2015 au arătat că această finanțare reprezintă principala sursă de finanțare pentru țările cel mai puțin dezvoltate. O altă evoluție importantă în cooperarea pentru dezvoltare este că sursa finanțării s-a schimbat drastic Știți uh, că rolul sectorului privat, uh, al societății civile, al organizațiilor filantropice și fundațiilor uh, completează eforturile de finanțare publică. Acestea sunt evoluțiile care au dus la declarația de la Busan, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Declarația de la Busan a fost semnată în 2011 și a adus uh, la oaltă toate părțile interesate în domeniu. Uh, nu doar guvernele, cum s-a întâmplat la Paris, ci și alți stakeholderi, societatea civilă, sectorul privat, organizațiile filantropice, pentru a analiza eficiența cooperării pentru dezvoltare și pentru a vedea cum poate contribui fiecare dintre acești uh, actori pe baza avantajelor Uh, comparative. Evident că avantajele sectorului privat nu sunt aceleași ca ale guvernelor sau ca ale organizațiilor societății civile. Deci, practic, declarația de la Busan a dus la acordul de la Busan sau principiile de acolo și care au evoluat din acordul de la Paris. Acesta reprezintă un angajament al tuturor părților interesate cu privire la cinci principii de eficiență însușirea, responsabilizarea țărilor, aliniere cu prioritățile de dezvoltare ale țărilor, concentrarea pe rezultatele de dezvoltare, angajament pentru transparență și responsabilizare și un alt element și anume parteneriatele inclusive. Ideea era să valorificăm aceste avantaje comparative pentru a avea un impact mai mare asupra dezvoltării. Un alt rezultat major al întâlnirii de la Busan a fost instituirea parteneriatului uh, global pentru uh, cooperare eficientă pentru dezvoltare. Mulți ne întreabă ce înseamnă asta. Ei bine, acesta este un organism uh, care are sarcina de a monitoriza eficiența cooperării pentru dezvoltare. Acesta reunește cu regularitate reprezentanți ai comunității pentru dezvoltare, Uh, pentru a analiza progresele realizate, care sunt progresele și ce putem face mai mult pentru a spori impactul cooperării pentru dezvoltare. The global partnership has put in place... Parteneriatul global a instituit și un cadru de monitorizare care cuprinde 10 indicatori monitorizați la nivel uh, global și analizăm prin acești indicatori uh, dacă bugetul uh, este respectat, dacă se folosesc sisteme de monitorizare uh, a implementării fondurilor, care sunt rezultatele pentru țările implicate. Și aceasta este o realizare extraordinară, deoarece acest cadru de monitorizare generează date și dovezi care sunt prezentate comunității de dezvoltare cu regularitate. Și asta pentru a ne încuraja să ne îmbunătățim și să stimulăm uh, asumarea răspunderii de către toate părțile interesate. Și, uh, de asemenea, trebuie să vedem dacă ne îndeplinim angajamentele. Trebuie să vă spun că, în contextul agendei 2020, uh, S-a pus întrebarea dacă aceste angajamente mai contează și de ce sunt în continuare importante aceste principii. Ați vorbit despre uh, summitul de la Nairobi din noiembrie și decembrie, când se vor întâlni încă o dată părțile interesate pentru a evalua eficiența cooperării pentru dezvoltare. Uh, Rămâne de văzut dacă va fi doar o masă numeroasă uh, care nu va duce la niciun rezultat sau dacă este uh, un demers încă pertinent eu uh, susțin că avem în continuare o agendă critică și că miza este mare. Și am să vă dau câteva motive pentru care conferința de la Nairobi este importantă. În primul rând, secretarul general al OCDE a făcut o analogie interesantă uh, și vorbește despre GPS principiile de eficiență ne spun unde trebuie să mergem și cum trebuie să ajungem acolo. De ce este important să avem ținte? Exact cum s-a întâmplat și cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Asta i-a forțat pe toți cei interesați să facă progrese, pentru că așa erau măsurați de către cei din jur. Și acești indicatori uh, contribuie la evaluarea atingerii obiectivelor. Bineînțeles, acesta oferă și un cadru de tragere la răspundere țările în curs de dezvoltare trebuie să fie trase la răspundere pentru ceea ce fac. Și aceste întâlniri Uh, ne permit să avem un dialog la nivel înalt pentru a vedea care sunt zonele critice unde trebuie să facem mai mult și mai bine. Și asta de obicei duce la angajamente. Și ODD-urile și ODM-urile uh, au fost angajamente în materie de cooperare pentru dezvoltare. Iar Nairobi uh, va fi locul în care vom încerca să eficientizăm asumarea angajamentelor. De asemenea, este important uh, să existe o negociere, pentru că cooperarea pentru dezvoltare este un mijloc important de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acesta este contextul și acestea sunt motivele pentru care este important să mergeți la Nairobi. Apoi uh, trebuie să discutăm despre uh, performanța noastră în materie de mm, îndeplinire a angajamentelor. Așa cum vă spuneam, odată la 2 ani, parteneriatul global monitorizează evoluția și progresul cooperării pentru dezvoltare la nivel internațional. Vă pot spune cu încredere că au existat progrese în ceea ce privește eficiența cooperării pentru dezvoltare. Au existat schimbări structurale uh, în cadrul partenerilor. Majoritatea țărilor au propriile cadre uh, de cooperare și majoritatea partenerilor, uh, peste 85%, uh, sunt uh, aliniați la prioritățile guvernamentale. Deci nu putem să contestăm că alinierea cu cadrele din diferitele țări reprezintă un progres. În ceea ce privește transparența și predictibilitatea finanțării dezvoltării, datele monitorizării ne arată că peste 80% din asistența pentru dezvoltare uh, și-a atins uh, ținta în materie de predictibilitate și în materie de încadrare în buget. Mai există câteva provocări uh, legate de uh, dezvăluirea informațiilor uh, pentru scopuri de planificare, însă s-au înregistrat progrese peste 80% eh, din asistență nu este legată de condiții legate de achiziții și așa mai departe. Și, în fine, toate părțile interesate, implicate în eh, dezvoltare, eh, se axează pe promovarea unui mediu propice pentru partenerii privați și societatea civilă. Agenda de eficiență și ținta de eficiență au reprezentat uh, pași majori înainte și au ajutat uh, țările și să își îndeplinească obiectivele și să atingă și să realizeze progrese. Sigur că mai sunt multe de făcut, dar au fost înregistrate și progrese. Asta înseamnă că pentru Agenda 2030 uh, și discuția de la Nairobi toate sunt în regulă și nu mai sunt lucruri de discutat. După cum puteți uh, să vă imaginați, uh, această agendă este una de transformare. And are implicații, oricum, pentru agenda de cooperare pentru dezvoltare. Este important pentru angajamentele noastre. S-au realizat uh, progrese, uh, rezultatele pe 2016 încă sunt procesate de către OCDE și PNUD uh, pentru a fi prezentate la Nairobi, însă, per ansamblu, performanța este bună. Este important să avem un nivel acceptabil Însă există și o cauză de îngrijorare și anume uh, avem o stagnare. Sigur, avem 80% aliniere, 85% uh, predictibilitate, dar uh, Există un fel de stagnare, nu s-au făcut prea multe progrese de la un an la altul și avem nevoie de un salt. Pentru asta trebuie să vedem care sunt constrângerile structurale pentru a putea face mai multe progrese în materie de cooperare pentru dezvoltare. Uh, și uh, părțile interesate spun că asta este o treabă neterminată, unfinished business. Am ajuns la un anumit nivel, iar acum a venit momentul să trecem la nivelul următor, astfel încât uh, să sporim impactul. Aceasta va fi o provocare la Nairobi. Va trebui să vedem uh, cum facem acest lucru. O a doua provocare la Nairobi este următoarea. Oamenii realizează că a, cea mai mare implicare vine din sectorul public. Este foarte greu să implici un actor privat. Totuși, parteneriatul global și declarația de la Busan au subliniat acest lucru. O problemă majoră este cum putem să mobilizăm sprijinul sectorului privat. Știm uh, foarte bine că ODD-urile nu pot fi finanțate dacă nu se mobilizează finanțarea sectorului privat. Datele arată că implicarea sectorului privat uh, în finanțarea ODD-urilor este încă limitată și ne trebuie mai multe resurse. Așadar, uh, trebuie să contribuim la strângerea finanțării private. Și au existat foarte multe exemple pozitive Uh, de exemplu, măsuri de atenuare a riscurilor în uh, zonele dificile sau greu de accesat sau uh, parteneriate cu actorii din sectorul privat pentru a interveni unde aceștia nu sunt cel mai bine poziționați. Deci trebuie să ne intensificăm eforturile în acest, în acest sens. Și o altă provocare este să contribuim la procesul de follow-up al ONU să vedem cum se descurcă partenerii implicați în cooperarea pentru dezvoltare. Parteneriatul global este în măsură să ofere date și dovezi comunității internaționale legate de eficiența cooperării pentru dezvoltare scopul fiind acela de a atrage mai multe resurse din uh, partea sectorului privat și a societății civile. Mă opresc aici și voi spune că Nairobi uh, va fi locul în care vom discuta în detaliu despre toate aceste subiecte. Acolo vom discuta despre uh, performanța noastră, despre schimbările pe care trebuie să le facem. Participarea va fi una la cel mai înalt uh, nivel din partea tuturor părților interesate și ar trebui să um, avem uh, mai multe angajamente pentru a crește contribuția acoperirii pentru dezvoltare la agenda de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte cuprinzătoare uh, și pentru uh, rolul pe care l are conferința de la, pentru că ne-a spus care este rolul pe care l are conferința de la Nairobi în um, uh, politicile mai ample. Voi da acum cuvântul doamnei Slatkova, care uh, ne va operi perspe perspectiva ONG-urilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Lucrez pentru platforma Concord, care reprezintă 28 de platforme naționale și 20 de rețele naționale și 3 rețele asociate. Reprezentăm în total 2600 de ONG-uri europene. Încă de la declarația de la Paris uh, lucrăm uh, foarte mult în, uh, în domeniul cooperării pentru dezvoltare. După cum vă amintiți, Uh, eram uh, aici acum doi ani înainte de uh, conferința din Mexic. Am venit în această ședință pentru a vă oferi perspectiva noastră. Acum doresc să vă spun ce s-a întâmplat de la reuniunea din Mexic în coace. După cum bine vă amintiți, anul trecut eficiența cooperării a fost una dintre prioritățile uh, de discuție și pentru summitul ODD. Este nevoie de un angajament pentru implementarea uh, acestei uh, uh, cooperări, însă uh, foarte puține resurse sunt uh, dedicate fluxului de asistență. Trebuie ca cooperarea pentru dezvoltare să fie un adevărat standard. Experiența în fluxurile de asistență este importantă, este, însă este nevoie și de transparență, răspundere și rezultate. Ca să vă dau și un exemplu. Răspunderea democratică. La ce se referă? Dorim să ne asigurăm că eforturile democratice sunt coordonate și că sunt, există strategii care sunt făcute de țările respective. Această reuniune, al doilea forum, are ca obiectiv uh, păstrarea acestei priorități în agenda nouă. Uh, această provocare va fi una dintre priorități. Trebuie să pornim de la angajamentele existente, inclusiv cele pendinte de la Paris și Acra. Nu vom mai redeschide discuțiile cu privire la aceste principii, trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare. Ca să vă amintesc, nu există monitorizare a cadrului de eficiență la nivel global cu implicarea diferiților actori interesați. Trebuie să vedem care este motivul existenței uh, GPSC, care se află la articolul 16 al declarației de la Busan. An enhanced GPDC knowledge sharing role should not come at the expense nu trebuie să fie sacrificată a, această răspundere. Noi sperăm că uh, a doua monitorizare să fie o ocazie pentru revizuirea progresului, dar trebuie să ne bazăm pe informații solide și analize critice obiective. Dacă nu există progres suficient în anumite țări, acestea trebuie să uh, uh hotărască măsurile de corectare. Ce face platforma noastră? În fiecare an noi monitorizăm punctele slabe în eficiența cooperării și în fiecare an publicăm acest raport. Acesta e ultimul pe care îl țin eu în mână. Facem acest lucru de 11 ani încoace, deci avem experiență. Ca să vă amintesc care au fost rezultatele de anul trecut și să vă informez uh, cam ce se va întâmpla în raportul de anul acesta, cam ce veți citi în el. S-a constatat că niciunul din statele membre nu au tratat angajamentele de la Acra și Paris ca și cum ar fi fost obligatorii. De la ședința de la Busan, mai, bine de, mai puțin de jumătate din statele membre au inclus uh, principiile în, în, în actele lor normative și chiar dacă s-a întâmplat acest lucru, nu s-a uh, pus, uh, nu s-au pus în aplicare. Germania are un uh, uh, departament specializat, Italia, Austria și România au introdus aceste mecanisme în legislația lor Însă Italia este singura care a dat un exemplu bun cu privire la progresare, pentru că există un consiliu acolo pentru cooperare pentru dezvoltare care implică actorii interesați. Și există un grup de lucru țintit. Luxemburgul are un plan de acțiune cu privire la eficiența cooperării pentru dezvoltare, dar Slovacia și Spania uh, au inclus doar câteva principii de, ale cooperării în strategiile lor. Partea pozitivă este că aproape toate statele membre au făcut progrese cu privire la cele două strategii comune ale Uniunii Europene, adică programarea comună UE și transparența. Um, grupul UE13 a făcut um, uh, din uh, participarea sectorului privat o prioritate în vederea conferinței de la Nairobi. Organizațiile societății civile au din ce în ce mai puține șanse să se implice în dezvoltarea în lume. Uh, peste tot în lume se deschid ușile sectorului privat. Uh, sectorul public uh, trebuie să-și asume răspunderea, însă sectorul privat nu, nu are aceste obligații, din păcate. Deci trebuie să ne asigurăm că această implicare se va, uh, va respecta uh, angajamentele internaționale și principiile de dezvoltare. Ce așteptăm noi de la conferința de la Nairobi? Noi ne așteptăm ca Uniunea Europeană să cadă de acord asupra unui plan ambițios uh, și orientat spre măsuri pentru a Uh, pentru a stimula progresul și parteneriatele uh, favorabile incluziunii. Însă este nevoie și de un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor de la summiturile anterioare. Adică Uniunea Europeană trebuie să-și onoreze, onoreze angajamentele cu privire la dezvoltare, susținând eforturile globale de monitorizare ale implementării principiilor de la Busan, printr-o participare de plină în, GD, în rapoartele GDEC cu privire la implementarea acordului de la Busan, publicarea unui raport cu privire la eforturile Uniunii Europene pentru a include principiile de la Busan um, în evaluări, cel puțin la 24 de luni, și trebuie să ne asigurăm că se fac eforturi comune uh, pentru a face progrese cu privire la uh, răspunderea comună. Pentru că aceste lucruri să fie puse în, în aplicare, este nevoie de îmbunătățirea capacității pentru respectarea acestor angajamente. Cadrul de monitorizare GPDC implică uh, foarte mulți actori interesați, inclusiv societatea civilă și contribuie la consolidarea răspunderii comune pentru promovarea angajamentelor și promovarea dialogului între parteneri. Noi credem că este esențial să se discute rezultatele GPDC, rapoartele de monitorizare, rapoartele comisiei cu privire la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare și, de exemplu, rapoartele noastre cu privire la principiile de eficiență a dezvoltării. De aceea ne adresăm dumneavoastră ca europarlamentari să faceți apel la comisie să organizeze un schimb de vederi între actorii interesați înainte de conferința de la Nairobi. În încheiere, aș dori să vă invit la lansarea uh, publicării raportului nostru uh, în 28 octombrie, care va fi cam la o lună înainte de conferința de la Nairobi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Avem uh, un reprezentant al Comisiei care va interveni mai târziu. Între timp, are cuvântul domnul Preda și apoi ceilalți colegi care au dorit să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc pentru uh, intervențiile care au fost făcute din aur voi spune câteva cuvinte cu privire la contextul propunerii mele pentru acest raport din proprie inițiativă referitor la eficacitatea cooperării pentru dezvoltare. Aș dori de asemenea să subliniez câteva aspecte importante care mie mi se par, care eu cred că sunt esențiale pentru acest raport. Aș dori să vă amintesc că în mandatul precedent am fost raport viitor în al patrulea forum cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare și uh, cu privire la parteneriatul, la principiile de la Busan. Uh, la vremea aceea, îmi amintesc că au existat foarte multe dezbateri cu privire la oportunitatea discuției referitoare la îmbunătățirea eficacității um, dezvoltării și axarea pe rezultatele concrete în materie de dezvoltare. Suntem în 2016, iată 5 ani mai târziu, uh, dezbaterile au evoluat și mi se pare că, într-adevăr, uh, discuțiile acum sunt mai puțin teoretice decât înainte. Includerea angajamentelor de la Busan și declarațiile de la Accra și Paris ne-au permis să definim un standard internațional cu privire la eficacitatea planurilor de dezvoltare care implică toți actorii. Leadershipul anumitor țări și asumarea strategiilor de dezvoltare, orientarea către rezultate prin uh, acțiuni care să reducă durabil sărăcia și inegalitățile și parteneriatul cu actorii interesați, parteneriat bazat pe respect reciproc, parte, um, transparența, toate acestea rămân principii relevante până în zi de azi. Declarația de la Busan a fost un adevărat pas înainte pentru stimularea incluziunii actorilor interesați și implicarea sectorului privat, după cum ați amintit mai devreme. Aici s-a insistat pe drepturile omului, pe asumarea politicilor de dezvoltare și necesitatea de a avea instituții administrative eficiente. Acest summit la nivel înalt a, a evidențiat cât este de mare nevoie de a avea mecanisme pentru a avea o cooperare eficientă. Declarația de la Busan reprezintă un acord vizionar um, care a marcat un punct de cotitură în uh, înțelegerea noastră cu privire la relațiile internaționale. Am avut înainte o perspectivă nord-sud care Uh, și acum avem o perspectivă care pune uh, accentul pe eficac- eficacitatea parteneriatului și cooperării. Acum, în vederea celei de-a doua uh, conferințe pe această temă care va avea loc la Nairobi, mi se pare important ca Parlamentul European să reevalueze aceste chestiuni. Și nu doar de dragul de a le recapitula, chiar dacă eu cred că avem tot interesul să vedem în ce măsură angajamentele de la Busan s-au tradus prin fapte. Intenția este ca în perspectiva punerii în aplicare a acestor principii ale, ă, ă, obiectivele dezvoltării rurale, chestiunea eficacității cooperării pentru dezvoltare este una esențială. De asemenea, cred că Uniunea Europeană, care a, a avut un rol foarte important în uh, uh, creșterea eficacității acestei cooperări și în trebuie ca în elaborarea agendei 2030 trebuie să își asume în continuare rolul de lider și să contribuie la uh, crearea de sinergie între cele două și acest punct va fi discutat la Nairobi. Uniunea Europeană a făcut niște pași importanți pentru a uh, crește transparența. Este nevoie uh, de îmbunătățirea parteneriatelor, de aplanarea consecințelor conflictelor în țărilor fragile și, fragile și este nevoie de măsurarea rezultatelor. Uh, și cred că și noi trebuie să recunoaștem acest lucru, pentru că Trebuie să depășim această logică de autoînvinuire. Noul cadru al rezultatelor Uniunii Europene pentru eficacitatea dezvoltării și eficacității pentru dezvoltare, adoptată în uh, martie 2015, insistă asupra responsabilității, transparenței și vizibilității asistenței pentru dezvoltare, dar bineînțeles că putem face mai multe. Trebuie să uh, analizăm lucrurile, să vedem ce putem face pentru a spori această eficiență a cooperării pentru dezvoltare. Dar trebuie să uh, avem și o altă logică a abordării eh, problematicii față de acum 15 ani. Trebuie să ne gândim și la contribuția parteneriatului mondial pentru uh, această eficacitate și în uh, agenda uh, pentru 2030 trebuie să avem în vedere aceste demersuri. Inclusivitate, acțiune pentru cooperare sunt esențiale, dar este nevoie și de o mai bună articulare a demersurilor lucrătorilor pentru a spori sinergia. Pentru că guvernele și toți actorii implicați trebuie să uh, stimuleze impli uh, aplicarea politicilor pentru dezvoltare. Cred că trebuie să uh, reflectăm serios asupra modului în care această mai bună articulare a demersurilor se poate realiza. Și uh, eu cred că, din acest punct de vedere, obiectivele de la Busan trebuie să fie consolidate pentru ca uh, agenda pentru anul 2030 să poată fi adoptată la Nairobi. Uh, și în acest punct de vedere îmi voi uh, configura raportul. Și mă bucur de ocazia pe care o am acum de a asculta și pe colegii mei uh, și aștept sugestiile lor cu mult interes. Repet, aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor. Mulțumesc foarte mult. Uh, aveți mulți colegi care s-au înscris la cuvânt. Charles Goerens, Lola Sanchez, Heidi Hautala Marie Maria Does anybody else wish to take... În afară de cei menționați, mai dorește cineva să intervină? Nu? E foarte bine, pentru că avem uh, timp pentru toată lumea. Arneliți. Foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult pentru această punere în temă și pentru reflexii, reflexiile pe marginea procesului de la Busan și a modului în care putem să ne consolidăm proiectele. Am uh, apreciat și abordarea celor de la Concord, să vedem uh, ceea ce s-a întreprins până acum la nivelul statelor membre Ați menționat și exemplul pozitiv al Italiei, uh, acest uh, model de bune practici pe care am putea să-l uh, aplicăm pretutindeni în Europa. Prima prezentare ați vorbit despre faptul că sectorul privat ar trebui să-și asume un rol mai important. Da, sunt de acord cu acest punct de vedere, dar Ați menționat și o chestiune uh, interesantă în legătură cu uh, modul în care uh, putem finanța demersurile. Cum putem să realizăm aceste programe de finanțare pentru că știm care sunt obiectivele fiecărui stat membru. Deci în domeniul preocupărilor pentru protecția mediului înconjurător. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă pentru educație? Ce înseamnă pentru politicile de gen toate aceste demersuri? Pentru că, sigur, trebuie să uh, vedem care sunt obiectivele specifice ale fiecărui uh, țări cu care colaborăm trebuie din acest punct de vedere să stabilim obiective comune pentru a vedea după aceea cum pot fi duse la îndeplinire aceste obiective, care pot fi mecanismele de monitorizare, astfel încât să ajungem la rezultate concrete. Și cred că și dumneavoastră, domnule Preda, trebuie să fiți foarte deschis față de aceste preocupări pentru uh, ca aceste elemente esențiale până la urmă să fie puse în centrul atenției noastre, să devină vizibile, să vedem uh, care sunt pașii pe care ni dorim și care sunt și realizabili, pot fi transpuși în practică. Mulțumesc, Eleni Teocarius. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, voi vorbi în greacă. Da, sigur că trebuie să facem uh, progrese uh, și uh, de obicei uh, avem o abordare uh, mai degrabă uh, de tip tehnocrat în aceste probleme. Bun. Deci, cred că uh, trebuie să uh, mergem dincolo de viziunea tehnocrată care uh, parcă acum controlează demersurile și în uh, această comisie. Eu am fost la Buzan și uh, în acel moment când uh, uh s-a înfiripat Concord, eu am uh, reprezentat un ONG cu care în continuare mă aflu în legătură. Dar eu cred că această lipsă de eficacitate a demersurilor noastre ține de realitățile uh, la fața locului. Poate că prioritățile noastre nu au fost corect stabilite și uh, modul în care se derulează uh, asistența noastră pentru dezvoltare nu este uh, cel mai adecvat. Știi, să uh, încercăm să nu avem o viziune atât de centristă, să um, ne adresăm și regiunilor marginale mărcinașe pentru a vedea cum se uh, derulează lucrurile acolo. Pentru că uh, există uh, sisteme care nu funcționează, să ne gândim care sunt problemele specifice regiunilor mlăștinase, mlăștinase de pildă sau care sunt problemele legate eh, de situația din eh, anumite spitale din eh, zonele mărginașe funcționează sistemele uh, tradiționale, uh, care sunt experiențele de la fața locului. Pentru că, sigur, uh, guvernele pot să ne spună că există anumite obstacole. Um, uh, dacă uh, punem la dispoziție 20 de uh, milioane tuturor statelor africane Poate doar 10 dintre ele vor putea să și acceseze acești bani. Să ne gândim care este situația legată de sectorul energetic care sunt posibilitățile de aplicare, care sunt termenele limite pe care le stabilim și cât de mult sunt, uh, de fapt, uh, împiedicați uh, guvernanții în a face uz de ceea ce oferim noi. Cum se derulează proiectele de infrastructură? Pot ele să stimuleze dezvoltarea anumitor regiuni? pot fi respectate termenele limite pe care le stabilim noi. Să vedem care este situația din anumite state africane, dacă nu este foarte particulară față de uh, situațiile convenționale pe care le cunoaștem. Deci trebuie să vedem dacă printr-o uh, abordare centralizată în relația cu guvernele putem acționa, ca să nu mai vorbim de uh, fenomenele de corupție uh, care grevează uh, derularea anumitor proiecte. Trebuie să ne adresăm și guvernelor și administrației locale cu proiecte poate de mai mici dimensiuni. Sigur, s-au realizat progrese. În, trebuie să ținem seama de asta. Uh, mortalitatea uh, infantilă uh, a scăzut, dar în situația unui pacient care are nevoie de tratament împotriva uh, Hipsida, ă, care să fie gratuit. Trebuie să ne gândim ă, care sunt costurile ă, testării împotriva Hipsida și după aceea care este calea pentru a oferi și o asistență medicală gratuită pentru pacienții testați uh, pozitiv. Uh, cum acționăm dacă nu există din acest punct de vedere o formulă de acțiune, infrastructura necesară? Uh, dacă până la urmă recurgem la fonduri și organizații caritative sau folosim uh, sectorul public pentru a acorda această asistență medicală? Unde trebuie să investim? Pentru că, bineînțeles că ne dorim îmbunătățirea stării de sănătate a populației, dar trebuie să fim prezenți și la fața locului pentru ca asistența pe care o acordăm să ajungă până la urmă la uh, cei în nevoie și să îmbunătățim situația. Domnul Charles Goeretz. Mulțumesc. Această dezbatere demonstrează că în ce privește eficiența pentru dezvoltare, uneori avem uh, un discurs uh, tehnicist uh, sau politicianist. Deci, Trebuie să ne gândim la considerațiile de ordin tehnic, îmbunătățirea transparenței și, până la urmă, orientare spre rezultate. Este nevoie să vedem cum putem mobiliza fondurile din acest punct de vedere pentru a îmbunătăți lucrurile. Și sigur că acest proces trebuie să fie stimulat pentru că în anii 90 noi am avut un rol de pionierat în ce privește evaluarea politicilor de dezvoltare. Dar măsurarea eficienței trebuie să se bazeze pe criterii, poate și pe uh, metodologia folosită de uh, CDE în domeniul dezvoltării. Măsurăm eficiența, eficacitatea, care nu este același lucru ca și eficiența, și să vedem și rentabilitatea demersurilor noastre. Cele mai bune rezultate ne dorim să le obținem cu mai puține mijloace financiare și poate printr-o metodologie simplificată și trebuie să obținem cele mai bune, să ne folosim de cele mai bune mijloace pentru care și-au demonstrat eficiența de fapt pentru a ne atinge obiectivele. Statele partenere, OCDE-ul, Trebuie să uh, ne gândim că sunt parte a problemei, dar și parte a soluției. Trebuie să îmbunătățim eficac- eficiența și eficacitatea. Trebuie să ne gândim uh, care sunt preocupările uh, viitorului Marile provocări pentru anii care vin sunt legate de faptul că inegalitățile sporesc. Dar pentru a combate inegalitățile trebuie să îmbunătățim uh, fiscalitatea, formulele de impozitare, dar pe de altă parte și uh, aspectele sociale. Iar pentru îmbunătățirea eficacității, toți uh, actorii trebuie să stimuleze securitatea uh, socială pentru că există deja uh, prăpastia între țările bogate și țările sărace, dar știți uh, că republicanii din Statele Unite, din acest punct de vedere, pun deja în discuție progresele realizate până acum. Iar Până la urmă, toți uh, membrii uh, grupului C, uh, G20 pun în discuție progresele realizate și cu tot respectul pe care l-am față de prezentările excelente, inclusiv ale doamnei eh, care vine din partea Concord, trebuie să eh, evaluăm metodologia cu care eh, am operat până acum pentru a putea depăși problemele încă existente. Mulțumesc, Laura Sanchez. Gracias, Linda. Mulțumesc, Linda. Comunitatea donatorilor și unele țări în curs de dezvoltare a semnat declarația de la Paris acum peste 10 ani. Așa cum s-a spus, unele lucruri uh, au, făcut, au fost făcute foarte bine, însă trebuie să ne uităm acum la ce poate fi îmbunătățit în continuare. În toate fazele acestui uh, proces de aplicare a cooperării pentru dezvoltare. Dacă vă uitați uh, la raportul uh, pe 2014, este greu să ne dăm seama dacă s-au făcut progrese sau nu. Și asta din cauza lipsei de informații. Datele foarte limitate arată că numai unele dintre angajamente au fost îndeplinite și asta din mai multe motive. În primul rând, agenda a devenit uh, tot mai puțin ambițioasă în ultimii ani uh, ne-am concentrat uh, tot mai puțin pe dezvoltare. În Busan, aceasta a creat o varietate mai mare de obiective care au fost uh, stabilite. În plus, lipsesc unele măsuri obligatorii. Asta înseamnă că nu există sancțiuni sau nu există costuri pentru neîndeplinirea angajamentelor și, uh, pe de altă parte, rolul Uniunii a scăzut. La Busan, Uniunea Europeană trebuia să um, contureze un rol uh, specific și uh, la OCDE s-au introdus propuneri concrete. Avem un exemplu în Consensul European pentru Dezvoltare. Însă, recent, Comisia Europeană uh, nu a dat dovadă de leadership și nicio altă țară nu a preluat conducerea. Dacă vă uitați uh, la situația finanțării, trebuie să asigurăm o eficiență mai mare. Și uh, Domnul uh, Abdel Malek ne spunea că este nevoie de o schimbare de comportament, dar aceasta este cel mai greu de realizat. Unele țări partenere trebuie să se pregătească mai bine dar nici majoritatea donatorilor nu au făcut uh, schimbări majore. Au fost făcute doar niște schimbări de fațadă. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum este utilizată asistența noastră. Uh, bugetul, uh, sprijinul bugetar este o modalitate de utilizare a fondului. Deci ne concentrăm mai mult pe sprijinul financiar. Vorbim despre blending. Asta încercăm uh, noi să vedem, dacă nu cumva putem să fim mai eficienți. Și în fine, există o problemă cu lipsa de claritate privind direcția noastră. Există o lipsă de angajament din partea celor care sunt implicați și uh, se pare că obiectivele de dezvoltare durabilă au venit acum în prim plan, iar alte angajamente au căpătat o importanță secundară. Deci la 10 ani uh, de la declarația de la Paris există tot felul de semne de întrebare și dubii legate de performanța noastră, dar pe mai departe va trebui să fim mai angajați, să ne asumăm angajamente mai ferme. Trebuie să privim uh, în perspectivă, dar nu trebuie să uităm uh, principiile majore care au fost agreate la Paris, și anume îmbunătățirea eficienței uh, Uh, cooperării pentru dezvoltare. Sper că domnul Preda, atunci când va redacta acest raport, va ține cont de aceste considerente. Sper de asemenea că în această comisie vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că uh, summitul de la Nairobi va fi un succes și vom veni cu acțiuni uh, concrete specifice pentru ca sprijinul pentru dezvoltare să respecte principiile eficiențe. Mulțumesc, Heidi Hautala. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am fost la Busan uh, în calitate de ministru de dezvoltare internațională al Finlandei și îmi amintesc că una dintre tensiunile cele mai importante atunci a fost uh, recunoașterea rolului important al societății civile. Și cred că acesta este un lucru care trebuie să fie confirmat uh, cu mai mare forță la următoarea întâlnire de la Nairobi cred uh, că uh, provocarea este că sunt implicate și țările BRICS. Sunt implicate multe țări sudice, iar acolo noțiunea de participare a societății civile poate că nu corespunde neapărat standardelor noastre. Este o provocare uh, cu care ne vom confrunta și în continuare la Busan a fost un lucru pozitiv că India și China au contribuit la concluzii și au semnat la final. Ar fi interesant uh, să aflăm uh, de la invitații noștri cum uh, a schimbat participarea acestor țări BRICS scena cooperării. Aceste țări uh, trebuie neapărat să fie incluse în acest cadru deși de obicei uh, aceste țări au standarde diferite decât uh, cele cu care suntem noi obișnuiți. Un alt lucru important în procesul de la Busan, care duce acum la Nairobi, este să vedem cum au fost implementate aceste mm, elemente importante, aceste building blocks. Am uh, menționat doar câteva care mi se par importante. Statele fragile, ce rezultate au fost generate de acest proces al parteneriatului pentru state fragile. Un alt uh, subiect foarte important care nu a fost uh, abordat în aceste discuții de până acum se referă la importanța covârșitoare a reducerii fragmentării asistenței pentru dezvoltare. Sunt foarte mulți bani, însă adesea banii curg uh, în mii de direcții, iar rezultatele nu sunt garantate. Așadar, întrebarea mea este dacă s-a redus cumva această fragmentare a asistenței pentru dezvoltare. Aceasta este întrebarea mea pentru uh, invitatele noastre. De asemenea, trebuie să uh, subliniem uh, și să reconfirmăm abordarea bazată pe drepturi. Însă aceasta nu a fost neapărat atât de evidentă la Busan din cauza participării extinse. Cred totuși că acest parteneriat uh, global pentru eficiența cooperării pentru dezvoltare este esențial și trebuie să fim implicați activ pentru ca aceste de declarații de la Accra, Busan și Nairobi vor fi implementate. Vă mulțumim că ne-ați explicat și deficiențele implementării, dar este important să monitorizăm acest proces în permanență. Maria Hoibuch. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru informațiile numeroase pe care le-am primit. Heidi Hautala tocmai a vorbit despre fragmentarea finanțării și din acest punct de vedere aș dori și eu să mă refer la o problemă care uh, mă îngrijorează. Este uh, dezbaterea privind migrația care ne preocupă în clipa de față și se pare că um, acum, în legătură cu măsurile care trebuie să fie luate pentru contracararea uh, fenomenului migrației, și pentru managementul uh, fenomenului uh, ar trebui să vină din fonduri speciale din afara bugetului Uniunii Europene și ca atare nu mai pot fi uh, controlate aceste fluxuri uh, financiare pe plan parlamentar. Eu cred că ar trebui să funcționeze datoria de uh, a uh, ne informa reciproc, pentru că altfel ce facem cu principiul ownership și alignment? În iunie Serviciul de Acțiune Externă ne-a prezentat un proiect în care ni se cere ca să fim mai flexibili în ce privește uh, finanțarea dezvoltării și că ciclurile de programare ar trebui să fie uh, mai uh, îndelungate. Dar astăzi. Ni s-a spus că tocmai această proiectare pe termen lung uh, s-a dovedit a fi uh, o metodă pozitivă care permite și flexibilizarea. Păi sunt uh, compatibile aceste principii sau este vorba despre um, o uh, colaborare între parteneri, astfel încât să putem ține seama de interesele momentale ale Uniunii Europene uh, pentru a finanța demersurile anumitor țări, eventual în detrimentul altora, și uh, aș vrea ca raportorul din acest punct de vedere să țină seamă de aceste preocupări și de nevoia de a rezolva provocările globale rapid, pentru că uh, Poate în privința agendei 2030 ar fi nevoie de o mai uh, solidă colaborare, nici de cum de uh, mai puțină colaborare. Mulțumesc. Dau cuvântul comisiei acum. Este vorba despre Direcția Generală DEFCO. Chantal. Uh, yes. Chantal, echipa mea se pregătește pentru Nairobi în momentul de față. Aș vrea să vă dau câteva informații actualizate despre stadiul pregătirilor noastre pentru Nairobi. Comisia face parte din uh, comitetul de pilotaj uh, care reprezintă circumscripțiile europene. Vor exista în curând patru copreședinți. Acest comitet de pilotaj sau de coordonare uh, a decis să aibă un sistem de rotație între societatea civilă, organizațiile filantropice și ONG-uri. Evident, ne vom pregăti împreună cu Consiliul și așteptăm cu interes uh, raportul Parlamentului. Este important să știm uh, care este opinia lor până la Nairobi. Există și un document redactat de ambasadorul Kamal pentru gazdele keniene Credem că acest document este important și trebuie să fie extrem de ambițios, să plaseze GPEDC în contextul implementării agendei uh, și um, al cooperării. Este important să menținem uh, principiile care au fost discutate astăzi. Însă, exemplul uh, summitului uh, umanitar uh, cu abordări uh, diferențiate trebuie să fie avut în vedere ca o cale de urmat. Comunitatea donatorilor este foarte prezentă în GPEDC însă trebuie să aducem alături de noi uh, mai mult sectorul privat și economiile emergente și țările cu venituri medii. The, the scene, the global, um, environment. Știm că mediul global în care lucrăm este foarte diferit, iar acești actori trebuie să fie și ei uh, integrați mai mult. Așadar, uh, trebuie să găsim modalități de a-i implica și pe ei. Avem nevoie de asemenea de un proces inclusiv de negociere pentru acest uh, document, bazat nu doar pe ce s-a discutat la New York, ci și pe uh, considerentele care țin de diferitele zone geografice vizate. Așadar, mai sunt multe de făcut uh, pe marginea documentului acestuia. Așteptăm un uh, draft la mijlocul lunii septembrie, îl vom analiza cu atenție și cred că este important și ca această comisie să se implice și să analizeze împreună cu noi acest document. Președinția va elabora concluzii ale Consiliului înainte de această întâlnire la nivel înalt și, bineînțeles, uh, asigurăm coordonarea cu statele membre, organizăm un seminar tehnic pe la mijlocul uh, sau sfârșitul lunii septembrie, între 19 și 21 septembrie, pentru a discuta diferitele domenii în care trebuie să continuăm implementarea. Mai mult, uh, elaborăm și un raport de monitorizare să vedem unde ne situăm și noi la Comisie, dar și statele membre în ceea ce privește implementarea angajamentelor asumate, așa cum am făcut și acum 24 de uh, luni uh, înainte de Nairobi. Așadar, este o abordare care ne ajută Uh, să vedem uh, cum ne situăm înainte și post-Nairobi există un alt uh, aspect important și anume mandatul acestui parteneriat global care trebuie să fie revizuit și mm, consolidat. Evident, trebuie să consolidăm legătura cu Agenda 2030, trebuie să menținem principiile centrale de eficiență, dar trebuie să punem mai mult accentul pe implementarea la nivel de țară. Vrem să ne asigurăm că monitorizarea, așa cum a subliniat colega de la OCDE, continuă iar uh, legătura cu Agenda 2030 trebuie să fie consolidată, astfel încât să contribuie mai mult uh, la uh, acest proces de responsabilizare a Agendei 2030. Cred, credem că mandatul Credem că discuția despre mandat uh, trebuie să se bazeze uh, pe uh, mecanismele de lucru ale parteneriatului global. Vă spuneam că facem propriul raport ne pregătim pentru sesiunea plenară Există și documente care se leagă de Agenda 2030. Am fost uh, implicați și vom continua să fim implicați în juntele de monitorizare care au loc odată la 2 ani. Și, bineînțeles, uh, suntem implicați și în diferitele inițiative, uh, în aceste inițiative de la Busan, privind transparența, mobilizarea resurselor interne, parteneriatele cu organizațiile societății civile, programarea comună în care am avut uh, concluzii recente ale Consiliului. Ne așteptăm de asemenea uh, să existe un uh, concept nou în materie de eficiență a cooperării pentru dezvoltare. Bineînțeles, aceasta are legătură cu îmbunătățirea cooperării. Iată, aceasta a fost doar o scurtă prezentare a stadiului în care ne aflăm. Okay, thank you very much. Well, there were a number of questions to our guest speaker. Au existat câteva întrebări. Ah, nu, domnul Gheorens dorea și el să întrebe ceva. Am o întrebare legată de prezența SAE la ședința de astăzi. Există vreo explicație? Pot să plec de la ideea că există o, că există o suprapunere de păreri între SAE și Comisie? Da. Uh, noi colaborăm cu SAE în ceea ce privește eficacitatea asistenții, asistenței, mai ales uh, în ceea ce privește programarea comună. Deci nu vă faceți griji. Bun. Doamna Bosa are acum cuvântul și apoi doamna Zlatkova. Mulțumesc! Au existat mai multe observații decât întrebări, oricum sunt binevenite toate și le vom lua în seamă în munca noastră. Așteptăm contribuțiile și părerile dumneavoastră cu privire la eficientizarea cooperării. Domnul Liț nu mai este aici, dar a spus că trebuie să fim mai direcți în ceea ce privește provocările uh, pe care le avem și cum putem să facem mai mult. Cred că un alt coleg a spus că nu există foarte multe uh, informații uh, pentru a avea o dezbatere uh, solidă, informată. Dar eu nu sunt de acord, pentru că acesta este rolul task force-ului global pentru să monitorizeze provocările și să caute informații. A existat un raport în 2014 în care dificultățile au avut uh, au avut un rol important, a existat un foarte mare, o foarte mare concentrare pe ele. Uh, s-a vorbit despre valoarea parteneriatelor. Parteneriatele Practic, sunt singurul uh, nivel de la care putem să obținem informații cu privire la eficiența cooperării și putem să aflăm acolo, prin acest dialog, unde putem să îmbunătățim situația. Eu v-aș încuraja, deci, să căutați aceste rapoarte și să vă informați cu ajutorul lor. Știm că în trecut um, discursurile au fost extrem de politice, însă cu timpul dorim să avem un raport mai deschis cu privire la, uh, uh, la rezultatele noastre. Aș dori să o contrazic puțin pe Susan. Situația nu este chiar așa de rea. Cu siguranță peisajul nu e roz, dar cred că în uh, domeniul cooperării pentru dezvoltare nu veți găsi niciodată un partener care să vă spună că nu are de gând să se, alinieze cu principiile sau să folosească uh, sisteme de țară sau um, efectiv nu mai este acceptabil ca partenerii să spună lucrurile astea și trebuie să recunoaștem că există progrese. În ceea ce privește aderarea la principii, avem o rată de succes de 100%, însă la majoritatea indicatorilor putem să vă spunem că, deși nu e 100%, ne apropiem de uh, obiectivele noastre. Uh, unde avem stagnări? Păi la uh, constrângerile structurale. Aici avem câteva limitări. Există țări sau sisteme care nu uh, permit uh, responsabililor să dezvăluie angajamentele pe care și le-au luat până la aprobarea Parlamentului, aici este nevoie de schimbări structurale la nivel de țară și cam acestea sunt dificultățile, uh, ca să vă faceți o idee, cu care ne confruntăm noi. Aici trebuie să accelerăm uh, eficientizarea. Oricum trebuie să facem un salt, să vedem care sunt provocările și care să vedem care sunt, să vedem care sunt limitările structurale și uh, trebuie să vedem dacă și când ne vom lua noi angajamente. Aș dori să vorbesc și despre agenda tehnică și să o diferențiez față de cea politică. Ați vorbit despre sisteme fiscale eficiente, despre asigurările sociale. Sunt de acord cu dumneavoastră. Resursele interne uh, Uh, și fiscalitatea uh, sunt uh, o prioritate pe agenda de dezvoltare și sursele interne sunt deja cele principale, ceea ce este important. Însă dezvoltarea este un proces complex cu foarte multe etape. Noi aici ne concentrăm pe comportamentul actorilor nu putem să le cerem să actorilor să se concentreze pe absolut toate domeniile. Știm că există foarte multe etape care trebuie să fie parcurse și foarte multe dimensiuni și împreună vom, le, trebuie să fie luate împreună pentru a putea să ne atingem obiectivele. Asta înseamnă că nu putem să avem o discuție cu privire la eficiența dezvoltării, asta înseamnă că nu trebuie să uh, fie trași la răspundere responsabilii. Păi nu, pentru că asta este o parte foarte importantă a agendei pentru dezvoltare. Să ne gândim la situația de acum câțiva ani. Uh, fiecare făcea ce, ce voia, fie că era vorba despre organizațiile neguvernamentale sau guvern sau sectorul privat și asta a dus la o fragmentare. Deci cred că este nevoie de o aliniere și faptul că s-a întâmplat acest lucru a contribuit la reducerea fragmentării. Uh, după cum vedeți, este foarte important să ne concentrăm pe mai multe domenii și este, uh, contează acest lucru, mai ales pentru țările care se confruntă cu dificultățile cele mai mari. O voi lăsa pe colega mea să vorbească despre societatea civilă. La OCDE uh, se spune foarte des că rolul societății civile uh, ca avertizor sau chiar ca um, Uh, susținător al administrației este din ce în ce mai redus și aici dorim să vedem o îmbunătățire. Uh, în anumite țări a, exist, a existat o includere a partenerilor din societatea civilă. În multe țări ei fac parte din, uh, din dialogul pentru dezvoltare. Și asta este o realizare, dar asta, înseamnă, asta nu înseamnă neapărat că nu există dificultăți în alte țări. Deci eu voi limita discuția la uh, domeniul care ne interesează pe noi aici. Nu voi încerca să răspund la toate întrebările. Cred că uh, un membru a vorbit despre statele fragile. Știți că există parteneriatul global referitor la dialogul internațional pentru conflict și țările fragile. În cadrul acestuia, Uh, aceste state fragile intră în dialog și doresc să vadă cum pot să colaboreze mai bine pentru a eficientiza lucrurile, pentru a depăși situația de fragilitate în care se află și pentru a deveni mai stabile. În afara ședinței pot să vă împărtășesc aceste informații uh, cu privire la uh, dialogul internațional pe acest plan. Cum putem să fim previzibili în ceea ce privește finanțarea dezvoltării pe termen lung și cum reconciliem acest obiectiv cu flexibilitatea? Există vreo contradicție între cele două? Ca și dumneavoastră, eu am fost implicat în agenda pentru dezvoltare și am învățat în ultimii ani că dezvoltarea este un angajament pe termen lung nu se va ajunge la dezvoltare în 3 ani, în 5 ani, poate să dureze chiar o generație. Evident, așadar, este nevoie de implicare și strategii și viziune pe termen lung. Însă asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem flexibilitatea, pentru că întotdeauna apar probleme noi, există probleme critice la care, uite, de exemplu, criza migrației, la care trebuie să avem cu toții o reacție și care nu făcea parte din agenda pe termen lung. Deci cele două trebuie să fie compatibile și este rolul decidenților de a avea o viziune pe termen lung și o strategie pe termen lung și de a fi flexibil la provocări. În cele din urmă, și mă voi opri aici, există într-adevăr provocări la nivel de țară și ați spus că ar trebui să ne concentrăm pe implementarea la nivel de țară. Parteneriatul global ar trebui să se reunească într-adevăr um, cu membrii săi la, odată la 2 ani, însă monitorizarea trebuie să se facă uh, și la nivel global și la nivel de, de stat. În momentul de față, se face monitorizarea doar la nivel intern. Și uh, implementarea la nivel de țară este cea care alimentează cu date uh, nivelul global. La fel și implicarea uh, sectorului privat, implicarea societății civile, toate acestea se poartă la nivel național. Este astfel un domeniu în care riscăm să pierdem imboldul. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate, dar trebuie să construim și pe baza acestora. Dacă pierdem această capacitate de a monitoriza ce se întâmplă și dacă pierdem aceste informații pe care putem să vi le oferim și pe care le putem sistematiza, um, atunci ne va fi foarte greu și asta trebuie să negociem la Nairobi. Doresc să vă asigur că datele și monitorizarea cu privire la performanța noastră vor fi publicate în următoarele săptămâni și puteți să vă folosiți de ele. Mulțumesc, Suzana! Mulțumesc foarte mult! E bine de știut că o să fie publicat uh, raportul grupului de monitorizare în curând, pentru că ne va ajuta în dialogul nostru cu Parlamentul. Cred că suntem aproape de acord în ceea ce privește sugestiile pe care le-ați făcut. Ați dat și câteva exemple bune. Pe tema previzibilității. E foarte interesant acest subiect. După cum vă amintiți, Uniunea Europeană este cel mai previzibil donator. Avem planificarea bugetului pe șapte ani. Niciun alt donator nu face acest lucru, însă noi avem și angajamente. Un angajament pe care ni l-am luat în 2001. Însă a trebuit să-l schimbăm în 2015 și în fiecare an trebuie să analizăm câte fonduri alocă dezvoltării Uniunea Europeană. În 2015 ne-am dat seama că nu atingem obiectivele și a trebuit să devenim mai inovatori. Acum ne străduim să ne atingem obiectivele și am ajuns la 0,7 pe baza circumstanțelor bugetare. Și agenda este destul de neclară, după părerea mea, mi se pare insuficientă. Aceasta este învățământul pe care l-am tras din uh, angajamentele din perioada anterioară. Așadar, avem nevoie de un obiectiv care să fie uh, mai timpuriu, nu doar 2030. Asistența este una dintre cele mai sigure surse de bani. Dacă vă uitați la cifrele din perioada programa- de programare anterioară, ele au fost foarte stabile, însă acum există câteva fluxuri de asistență care au dispărut. Unele au uh, rămas și sunt folosite pentru eradicarea sărăciei. Și da, într-adevăr, nu se măsoară totul în cifre. Trebuie să vedem și care este eficiența acestor cifre. Avem angajamentele, avem principiile, Știm ce avem de făcut, nu trebuie să reinventăm roata acum, nu trebuie să uh, fim pesimiști. Avem nevoie uh, de o perspectivă optimistă cât se poate de repede, pentru că dacă nu va fi prea târziu. Lumea se schimbă în continuu, pentru că nu ne confruntăm doar cu criza migrației. Există foarte multe alte provocări pe care va trebui să le depășim în curând. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că ne-ați amintit că lucrurile s-au îmbunătățit în ciuda tuturor problemelor care ne, care ne supără. Am uh, avut proiecte, însă acum avem planuri concrete și am văzut că în ultimii ani agenda s-a tot schimbat. Însă, într-adevăr, durează chiar și în țările noastre europene, uh, durează până, de exemplu, um, reparăm consecințele declinului industrial sau declinului mineritului. Deci este vorba despre procese îndelungate deci nu se va întâmpla totul în 3-5, nici chiar 10 ani. Le mulțumim celor două invitate ale noastre că au venit aici. Domnul Preda a trebuit să plece la o altă ședință și își cere scuze, însă raportul său va fi prezentat la reuniunea noastră din 10 octombrie și 17 octombrie este termenul limită pentru amendamente, astfel încât să votăm în noiembrie și să ne adoptăm raportul înainte de conferința de la Nairobi. Vă mulțumim foarte mult! Putem să trecem acum la ultimul punct din dimineața aceasta, punctul 6, promovarea egalității de gen în, uh, în cercetările cu privire la sănătatea psihică și uh, cercetările clinice. Domnul Sebastia este aportorul pentru aviz. Buenos días, muchas gracias. Bună ziua, mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. După cum știți, este vorba despre avizul la un raport al Comisiei FEM. În această comisie uh, sunt uh, raportor din partea Comisiei viziunea patriarhală asupra societății. Mă tem că ă, continuă să existe, pentru că există multe domenii în care femeile ă, nu ă, se bucură de egalitate în comparație cu bărbații. Se constată acest lucru în sectorul științific, de pildă. Bărbații sunt tratați altfel decât femeile și cred că uh, această orientare trebuie să se schimbe. Aceasta este uh, baza raportului din Comisia FEM. Noi trebuie să amintim de obligațiile pe care Uniunea Europeană și le-a asumat, uh, inclusiv din perspectiva obligațiilor noastre din Comisia pentru Dezvoltare. Primele uh, puncte din aviz fac trimitere la uh, obligațiile pe care Uniunea Europeană și le-a asumat și apelează la statele membre uh, pentru ca toate uh, aspectele de discriminare să fie înlăturate, inclusiv în domeniul cercetării, al cercetării medicale, dar și în alte domenii. Iar uh, noi, membrii acestei comisii, dorim din acest punct de vedere să uh, oferim un semnal clar Comisiei. Este important să ținem seamă și de principiile pe care se bazează Organizația Mondială a Sănătății. Cerem uh, ca uh, politica de cercetare a Uniunii Europene să țină seamă de uh, aceste cerințe. După aceea, constatăm că, deși Uniunea Europeană susține preocupările pentru cercetare, uh, inclusiv uh, pentru uh, a găsi noi remedii pentru combaterea unor îmbolnăviri care au ca motiv principal sărăcia în țările uh, în curs de dezvoltare, aici eh, demersurile eh, nu sunt rentabile. Eu cred că și eh, rentabilizarea activității din laboratoarele noastre medicale ar trebui să fie asigurată, să existe mijloacele financiare necesare pentru ca aici cercetarea să poată să progreseze. După aceea, o altă problemă foarte importantă. Cercetările clinice în marile laboratoare um, de multe ori se derulează, deși este vorba de laboratoare europene, că ele își desfășoară activitatea de cercetare și de testare în Africa. Aici populația din cele mai sărace țări africane acceptă să se supună unor uh, teste derulate de către laboratoarele europene pe bani. Uh, eu cred că este până la urmă o încălcare a drepturilor omului. Faptul că pacienții de multe ori uh, nu sunt suficient uh, informați când se oferă voluntar uh, pentru aceste teste și uh, nu există demersuri corecte de informare în țările în curs de dezvoltare. Și din acest punct de vedere, cred că lucrurile trebuie să fie îmbunătățite. Eu sper ca uh, uh, să putem, prin avizul nostru, să îmbunătățim raportul, că vom avea uh, un document bun uh, care să dea un semnal clar că Uniunea Europeană își asumă responsabilități pentru atingerea obiectivelor. Mulțumesc. Uh, îi voi da cuvântul doamnei Zaborska și al celorlalți colegi care s-au înscris la cuvânt. Da. Și Charles Görens va dori să intervină. Bun, Ana Zaborska atunci. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru uh, acest proiect de aviz. De când sunt membră în Parlamentul European în anul 2004, Comisia FEM își elaborează um, un prim raport privind egalitatea de gen din uh, perspectiva uh, uh, sănătății mentale. Acest lucru s-a întâmplat în 2005 iar toate prevederile privind uh, posibilele uh, discrepanțe uh, între sexe în ce privește uh, șansele la un uh, tratament egal uh, au fost revizuite de diversele comisii în anii trecuți. Trebuie să vedem cum au evoluat lucrurile în ultimii ani. Iar în ce privește proiectul de aviz redactat de colegul nostru, doresc să îl felicit pentru că eu cred că um, s-a concentrat pe elementele esențiale privind sănătatea mentală și problematica de gen din acest punct de vedere. Cred că sunt domenii importante, iar în ce privește uh, bolile mentale, să ținem seama de situația din uh, țările subdezvoltate – pentru că este o situație specifică, stresul uh, de lungă durată, decurgând din stare de sărăcie, de situații conflictuale, de războaie, afectează în mod special femeile. Și uh, femeile uh, au un rol esențial în familie. Ca atare, întreaga familie are de suferit în urma uh, foametei, sărăciei, uh, conflictelor, războaielor. Tocmai de aceea, pentru femei este deosebit de greu în aceste regiuni să uh, beneficieze de tratament adecvat sau de uh, o prevenție a îmbolnăvirii. Pentru că există un cerc vicios aici cu care avem de-a face. Tocmai de aceea, eu cred că uh, instituțiile europene trebuie să se angajeze mai serios în prevenție și în uh, asistență pentru femeile care uh, suferă de boli mentale. Sperăm ca asistența oferită de noi să poată fi mai eficientă și să putem uh, inclusiv preveni îmbolnăvirile. Mai ales în ce privește subiectul uh, de la punctul 3, în aviz se atrage atenția asupra factorilor externi care influențează sănătatea mentală a femeilor. Mulțumesc, domnul Frunzulică. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Cred că este un aviz bine redactat. Bineînțeles că vom conlucra cu raportorul. Cred că Stimați colegi, suntem cu toții de acord uh, că trebuie să fim hotărâți în combaterea discriminării și promovării egalității de gen în toate domeniile. Femeile au niște nevoi specifice în ce privește starea de sănătate, sunt mai vulnerabile, mai ales în uh, țările în curs de dezvoltare. Iar dacă serviciile medicale uh, trebuie să țină seamă de aceste diferențe, trebuie să ne gândim cum planificăm această asistență medicală pentru ca uh, să ajungem la uh, o uh, calitate a stării de sănătate pe care ne-o dorim, să găsim uh, răspunsuri eficiente. Și sigur că și guvernele din țările în curs de dezvoltare trebuie să pună un accent pe politica de gen în, uh, atunci când dezvoltă programele de asistență medicală pentru că trebuie să ne ținem seama și de uh, stresul psihologic la care sunt supuse femeile în multe state. Mulțumesc foarte mult, Marina Albiol. Mulțumesc. Da, foarte pe scurt. Doresc să mulțumesc autorului uh, acestui aviz. Sunt de acord cu accentul pe care îl pune pe uh, problemele existente. Sigur că există inegalități și în domeniul activității de cercetare pretutindeni în Europa și cu atât mai mult în uh, țările sărace. Tocmai de aceea trebuie să ne preocupe acest subiect și pe noi, membrii acestei comisii. Sunt recunoscătoare autorului pentru că vorbește și de practicile multinaționalelor, pentru că de multe ori uh, activitatea multinaționalelor uh, cimentează de fapt inegalitățile inclusiv în ce privește uh, testele medicale. Eu cred că prin intermediul OMS ar trebui să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Noi vom uh, face propuneri de amendare a proiectului de aviz uh, care a fost uh, prezentat, inclusiv în ce privește prevenția sau stigmatizarea inclusiv a grupurilor LGBTI. Sunt aspecte care merită să fie tratate în acest aviz. Dar, în linii uh, generale, suntem uh, recunoscători pentru uh, modul în care a gândit autorul acest aviz. Domnul Gărenț, mulțumesc și eu autorului avizului. Este un demers în binevenit, dar aș dori să vă atrag atenția asupra punctului 3, unde raportorul spune că regretă că nu există un uh, mecanism obligatoriu uh, care să uh, înlăture discriminările în domeniul cercetării. Vă amintesc că exact acest element a fost analizat și în rezoluția mea pe marginea raportului privind Ebola pentru că trebuia să știm ce putem face astfel încât uh, piețele și industria farmaceutică să fie stimulată să producă uh, medicamente și uh, care să combată bolile rare și am invitat Parlamentul European să acționeze astfel încât uh, și Comisia uh, Envi, uh, în cadrul atribuțiilor pe care le are privind sănătatea, să țină seamă de aceste cerințe. Deci, cred că raportorul va accepta din punctul meu de, vedere un amendament privind această chestiune, pentru că Eh, trebuie să ținem seama de faptul că nu există în această sală niciun reprezentant al curentului MACE. Macio. Mulțumesc. Eh, deci discutăm eh, în această după-amiază și un aviz pentru Comisia Envi. Dacă raportorul nostru dorește să mai adauge ceva, da, doresc să mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute și cred că este o chestiune de importanță majoră care merită atenția noastră. Domnule Gărenț, sigur vom uh, accepta propunerea dumneavoastră de amendament și doamna Albiol s-a referit la două aspecte interesante când a spus că trebuie să ne concentrăm mai mult pe prevenție. Într-adevăr, poate că ă, din acest punct de vedere este nevoie de amendarea textului. Doamna Zaborska s-a referit la un raport din anul 2005 și la ceea ce s-a schimbat de atunci. Trebuie să spun că ă, prea puține ă, schimbări în sens pozitiv putem constata, dar voi ține seama și de această observație. Mulțumesc tuturor pentru sugestii și sper să ă, realizăm în felul acesta un aviz important. Dar vă rog, încercați uh, să formulați amendamentele cât mai concis, uh, pentru că vor avea uh, în felul acesta mai mult succes în raportul din Comisia FEM. 8 septembrie la prânz avem termen limită pentru depunerea de amendamente. Mulțumesc foarte mult, încheiem în felul acesta întâlnirea în această dimineață. După amiază vom avea voturi, nu